vom avea această audiere pe care am anunțat-o referitoare la accesibilitatea și conectivitatea transportului în cadrul statelor membre ale UE din Europa Centrală și de Est. Vom avea trei paneluri de experți. Experții primului panel ne vor oferi o imagine de ansamblu cu privire la infrastructura de transport și accesibilitatea în uh, Europa Centrală și de Est. Cei uh, din cel de-al doilea document uh, vor vorbi uh, despre perspectiva regiunilor și cel de-al treilea panel va pune accentul pe importanța evoluției socioeconomice pentru o creștere durabilă și pentru competitivitate. Audierea se va încheia cel târziu la ora 18.30, așadar vom avea suficient timp la dispoziție. Dar după cum observ, interesul membrilor comisiei noastre nu este foarte mare. Va trebui să mai discutăm și despre acest lucru ceva mai târziu. Primul panel, e bine, voi da mai întâi cuvântul pentru șase minute uh, domnului Talis Linkite, care este mm, președintele secretariatului uh, al Baltic Sea Region Special Planning Initiative, VASAP, care va vorbi despre accesibilitatea în transport și conectivitate, provocări în acest domeniu, în regiunea Mării Baltice. Domnule Linkite, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați uh, făcut-o de a vă oferi o imagine de ansamblu cu privire la accesibilitate și conectivitate în regiunea Mării Baltice. VASAB, organizația pe care o reprezint, este o cooperație de miniștri responsabil pentru uh, planificare spațială și dezvoltare în regiunea Mării Baltice. Această rețea de peste 12 ani observă uh, dezvoltarea teritorială a regiunii, punând accentul pe chestiuni de accesibilitate și conectivitate. Acestea sunt uh, chestiuni importante, accesibilitate, conectivitate în zona Mării Baltice și țin mai degrabă de structura teritorială decât de uh, transport uh, per se. Regiunea la conferința VASAB a pus accentul pe accesibilitatea fizică. Distanțele lungi, zonele mari, maritime, utilizarea combinată a diferitelor modalități de transport și diferențele semnificative în ceea ce privește densitatea populației reprezintă factori importanți. Acestea duc la uh, mentenanța uh, structurii de populație și există elemente de eficiență limitată. Este foarte important să existe uh, rețele eficace. În felul acesta, conectivitatea la distanță, legătura cu zonele periferice, aproape de uh, zonele de frontieră ale Uniunii Europene, este oferită. În felul acesta se face legătura cu partea centrală a Uniunii Europene. Conform evaluării VASAB, numai Germania și Polonia de Vest, din uh, zona Mării baltice au un potențial de acces intermediar. Accesibilitatea feroviară este ceva mai bună decât cea rutieră în Germania, Suedia și Danemarca, însă mult mai rea în uh, Polonia de Sud, Lituania și Estonia. Accesibilitatea în aer. Aviația oferă conectarea principală cu centrul Europei. Însă, în cazul unor erupții vulcanice, a grevelor sau, așa cum se întâmplă acum, greve ale piloților, această accesibilitate este îngrădită. De asemenea, nu este modalitatea principală de transport pentru uh, transporturile marfare. Există diferite noduri care și-au îmbunătățit accesibilitatea în mod diferit. Asta pentru țările din vest și pentru țările din est. Acest lucru s-a întâmplat pe parcursul ultimii decade. conexiunile aeriene sunt singura îmbunătățire pozitivă pentru statele baltice, cu excepția câtorva noi uh, rute care au fost realizate. Conexiunile rutiere s-au îmbunătățit pentru partea centrală a Finlandei, pentru Suedia și Polonia, însă nu și pentru statele baltice. Cu toate acestea, accesibilitatea multimodală pare să fie suficientă pentru zonele metropolitane baltice este în continuare, însă sub media Uniunii Europene per total regiune. Din păcate, accesibilitatea și potențialul acestea prin, uh, cu trenul este sub uh, media Uniunii Europene în toate țările baltice, cu excepția Germaniei regiunii îi lipsește infrastructura logistică suficientă. De asemenea, îi lipsește disponibilitatea terminalelor pentru transporturi cu marfă majore și în felul acesta este influențată și livrarea bunurilor pentru consum și de asemenea a mărfurilor pentru uh, industrie. În felul acesta cresc prețurile pentru consumatori și prețurile de producție pentru industrie și se creează dezavantaje în regiune. Cercetarea ESPON a arătat o corelație între potențialul de accesibilitate și performanța economică regională, după cum puteți să vedeți pe acest slide. Europa de Est nu se găsește în zona cea mai bună a acestui slide, pe această diagramă. VASAB a comandat un studiu pentru a compara noile politici TNT cu perspectivele teritoriale pe termen lung. Studiul a arătat că TNT este un proiect foarte important pentru îmbunătățirea accesibilității în regiune. Însă, câteva linkuri, câteva legături uh, în prezent încă lipsesc și câteva um, blocaje transfrontaliere există în continuare. A ajuns de asemenea la concluzia că resursele de finanțare TNT nu vor fi suficiente pentru a implementa toate proiectele anvizajate. Cooperarea regională și proiectele din acest domeniu pot uh, asista inițiativele uh, politice naționale, astfel încât regiunea să devină mai accesibilă. Printre alte părți implicate, VASAB are un rol în promovarea cooperării în acest domeniu. Ministrii VASAB, în septembrie anul acesta, au subliniat importanța TNT pentru dezvoltarea regională. Au subliniat că este foarte important să se promoveze planificarea uh, coridoarelor verzi de transport și au subliniat de asemenea nevoia de a îmbunătăți conectivitatea rețelelor TNT cu uh, rețele regionale de transport pentru a asigura o coeziune teritorială mai bună. Vă mulțumesc pentru atenție! Președintele, mulțumesc și eu foarte mult, mai ales că ați respectat timpul cu mare exactitate. Vă mulțumesc, a fost uh, excelent. Voi da acum cuvântul pentru șase minute domnului Iașec Slachta. Dânsul este de la Warsaw School of Economics, școala pentru economie din uh, Varșovia și dânsul va vorbi despre accesibilitate teritorială în lumina proiectului ESPON ET 2050. Domnule Slachta, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut norocul să particip în ultimii ani la proiectul ESPON, care se referă la Conectivitatea Teritorială a Europei 2015. Și iată, avem aici un uh, raport final care a apărut, a fost tipărit doar acum câteva săptămâni. E vorba despre accesibilitate și vedeți că accesibilitatea e foarte diferită în Europa. Și vedeți această formă pe diagramă, un, ca un hexagon. Sunt foarte multe uh, metropole care sunt bine conectate, însă nu toate regiunile Europei sunt bine conectate. Și dacă ne uităm la modificările care au apărut, uh, în ultimele decade, cu începerea din 1951, vă rog să vă uitați pe această hartă și vedeți cum au, s-au introdus modificări. Observați? Vedeți pe parcursul evoluției că Europa Centrală câștigă în conectivitate comparativ cu celelalte părți ale Europei care pierd din conectivitate. Acum, dacă e să luăm în considerare accesibilitatea la nivel intern, deci să ne referim la accesul la uh, capitalele anumitor regiuni, spre exemplu, dacă vă uitați la Polonia, ne uităm la diferitele uh, drumuri, șosele, felul în care acestea sunt conectate, situația este foarte proastă, mai ales în partea de est a Poloniei, în care timpul de deplasare de, uh, este uh, superior uh, unei durate de 3 ore. Deci, accesibilitatea care există acolo este doar la nivel rutier. Acum, dacă e să ne întoarcem la proiectul ESPON, noi am uh, încercat să punem la punct trei scenarii diferite pentru 2020. Ideea fiind să promovăm mai întâi o conectare între orașele majore ale Europei. După cum puteți vedea aici, mare parte din aceste orașe sunt deja conectate și există un pentagon ce se definește acolo, uh, Apoi, avem și un al doilea scenariu care se, refer, se referă la promovarea orașelor per total și observăm că aici există un echilibru mai bun. Și un al treilea scenariu în care încercăm să conectăm și regiunile rurale și periferice. Lucru care are evident și avantaje și dezavantaje. E o situație mai echilibrată, însă mai puțin eficientă din punct de vedere economic. Acum, în raport, noi am sugerat uh, câteva recomandări, câteva recomandări până în 2050. Mai întâi, faptul că trebuie să avem o niște politici care să vizeze orașele europene, pentru că trebuie să conectăm Europa la nivel global, trebuie să promovăm o dezvoltare în concordanța țărilor învecinate în uh, Europa Centrală și de Est, dar și înspre Nordul Africii. De asemenea, trebuie să promovăm diversitatea regională și o dezvoltare endogenă, pentru că sunt foarte multe locuri, spre exemplu în Polonia, în Polonia de Est, care nu au astfel de șanse. Trebuie să susținem de asemenea niște structuri urbane echilibrate și, în același timp, trebuie să gestionăm în mod corect resursele naturale, care trebuie să fie durabile. Acum, în ceea ce privește accesul în acest context accesibilitatea. Dacă ne dorim să deschidem piața europeană către o competitivitate, concurență globală și să avem și o dimensiune durabilă, atunci trebuie să fim interconectați la nivel global. E nevoie de integrarea transporturilor, a rețelelor de telecomunicații și de asemenea a punctelor de acces, o interconectare a punctelor de acces. Asta nu numai neapărat în Europa, ci și în țările care au deja o anumită vechime în Europa, ci și în țările care au aderat mai recent. Mai mult decât atât, e nevoie și de o interconectare a rețelelor energetice. Dacă vrem să dezvoltăm uh, în mod coordonat țările învecinate și regiunile învecinate, trebuie să avem legături între diferitele rețele de comunicații, transport și energie cu țările învecinate și în același timp să promovăm și o dezvoltare teritorială integrată, ținând seama, dincolo de frontiere, ținând seama și de frontierele externe ale UE. Acum, dacă e să ne referim la diversitatea regională și la o dezvoltare aprofundată, durabilă, trebuie să dispunem de infrastructură suficientă la nivel local și regional. De ce? Pentru că foarte multe orașe, foarte multe regiuni sunt în continuare uh, defavorizate, nu reușesc să uh, uh profite de toate oportunitățile. Acum, aici aveți o rețea a întregii Europe și după cum puteți vedea, situația cea mai defavorizată este în partea de est și sunt câteva exemple acolo, spre exemplu Via Carpatia. Ar putea fi un proiect care să ne ajute să sporim capacitatea de acces nu numai înspre est-vest, acestea sunt axe importante, dar și dinspre sud spre nord. Și în final ar fi mai multe documente pe care le puteți citi, vă puteți uita uh, pe site-ul nostru espon.eu și puteți consulta toate recomandările din acest studiu. Noi am încercat să finalizăm acest proiect pentru teritoriul UE 15 și există și uh, câteva surse de uh, bibliografie pe care le-am utilizat pentru redactarea acestui raport. Mulțumesc foarte mult și cu aceasta trecem la următoarea prezentare. Din nou, 6 minute pentru Matias Iurec din partea UNEP, Secretariatul Interimar Viena al Convenției Carpathian. Optimizarea infrastructurii de transport prin dezvoltarea transportului marvar și de călători sustenabil. Domnule Iurec, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc tuturor foarte mult pentru această invitație amabilă, mai ales domnului uh, Tomaș Poreva, care ne-a oferit ocazia de a vă prezenta uh, experiența carpatică. În prezentarea mea, voi dori să încep prin a, a vă prezenta regiunea carpatică. După cum puteți să vedeți pe hartă, uh, este vorba despre banana verde sau bijuteria verde din Europa, uh, este um, un lanț montos, cel de-al doilea ca mărime după Alpi în Europa și cuprinde șapte țări. Cinci dintre ele sunt state membre ale Uniunii Europene, iar uh, Ucraina și Serbia nu sunt membre ale UE. După cum puteți vedea, această regiune împărtășește o mare parte uh, din această zonă, de aceea noi suntem angajați în proiecte ale Comisiei Europene, suntem părți implicate în uh, regiunea Uh, dunăreană și încercăm să promovăm spațiul carpatic în această regiune dunăreană. Regiunea carpatică este gestionată de o convenție multisectorială numită Convenția Carpatică. Ea sprijină dezvoltarea sustenabilă și protecția mediului în regiunea aceasta și este oferită de programele uh, ONU de mediu și a fost înființată și stabilește câteva priorități și obiective în zone prioritare care sunt importante pentru dezvoltarea durabilă. Dacă este să vedem care sunt sectoarele de dezvoltare, veți observa că nu este vorba numai despre protecția mediului și biodiversitate, ci și despre turism, transport, managementul apei și alte multe sectoare. Secretariatul nostru sprijină implementarea convenției uh, prin uh, dezvoltarea de politici și implementarea acestora, ceea ce înseamnă că se dezvoltă anumite protocoale, iar pe de altă parte dezvoltarea și implementarea anumitor proiecte finanțate din banii Uniunii Europene. În ceea ce privește transportul, în zona carpatică, am prezentat aici o hartă pentru a vedea care este situația transporturilor în regiunea aceasta. Rutele de transport uh, sunt destul de multe, există o in, infrastructură intensă în zonă, dar uh, există și o presiune puternică asupra mediului. Sigur că există nevoia nu numai de a conecta estul cu vestul, ci, așa cum s-a spus și înainte, nordul cu sudul. Această via carpatica care pune o presiune suplimentară asupra biodiversității regiunii, în special există faptul ca conectivitatea ecologică să fie vericlitată. Așadar, prioritatea cea mai importantă este să se găsească un echilibru între accesibilitate pe de o parte și durabilitatea pe de altă parte. În Convenția Carpatică și în țările care fac parte din aceasta, ei bine, aici s-au făcut eforturi pentru a se aborda diverse provocări și acestea au fost prezentate pe hartă. Nu este vorba numai despre presiuni uh, asupra mediului, ci și despre turism și multe alte domenii din ca regiunea carpatică care nu sunt încă accesibile, dar există un potențial foarte mare de a promova soluții suplimentare în ceea ce privește mobilitatea soft și turismul în această zonă care sunt țările care au reușit uh, recent uh, să adopte un text legislativ uh, obligatoriu în ceea ce privește susținerea zonei în regiune și sustenabilitatea și dezvoltarea acesteia. E bine, în septembrie anul acesta s-a pus această piatră de hotar și reprezintă un instrument uh, legal important pentru dezvoltarea viitoare și uh, durabilă a transportului de călători și marfă. Este foarte important pentru că în felul acesta se adoptă legislație europeană și, de asemenea, reprezintă o abordare precaută în sectoare cheie. Am prezentat aici domeniile de cooperare, după cum puteți vedea, sunt foarte multe, iar țările au căzut de acord să se concentreze asupra anumitor priorități în ceea ce privește transportul feroviar, rutier, maritim și alte modalități de transport. Nu este vorba numai despre a găsi căi uh, pentru a reduce impactul asupra mediului, ci și despre a asigura o interoperabilitate mai bună și de asemenea conexiuni multimodale în regiunea carpatică. În ceea ce privește uh, nivelul Uh, coridoarelor. Un proiect foarte important este uh, proiectul coridorului uh, alpin-carpatic între Austria și Slovacia. Slovacia, uh, există o conexiune între Viena și Bratislava care este caracterizată de o urbanizare puternică de activități agricole și industriale. În acest context am colaborat foarte bine cu multe companii pentru a realiza punți și pentru a implementa măsuri în ceea ce privește dezvoltarea și planurile de dezvoltare în zone. Acest coridor ecologic a fost așadar reînființat. În ceea ce privește în nivelul uh, european, am uh, realizat un proiect care reprezintă accesul la munți, Access to Mountains se cheamă. Am reușit să promovăm soluții de mobilitate soft și dacă este să vă uitați pe site, veți vedea că partenerii în ultimii ani au oferit multe practici în ceea ce privește promovarea mobilității durabile în regiunea carpatică, în regiunile montane din această zonă. În ceea ce privește prioritățile pentru viitor, subliniez trei priorități importante. Prima dintre ele este aceea că trebuie să sprijinim țările astfel încât să ratifice în continuare și să implementeze acest instrument uh, strategic important, protocolul pentru transport. De asemenea, trebuie să vedem cum stau lucrurile în ceea ce privește last mile, ultima milă, pentru a vedea cum putem să promovăm accesibilitatea în zona uh, munților carpatici. Următoarea prioritate fierbinte, uh, sprijinită de președinția cehă uh, din Convenția Carpatică este subiectul infrastructurii verzi. O prioritate importantă și pentru Uniunea Europeană, care vorbește despre cum putem să păstrăm biodiversitatea în diverse sectoare și cum putem să ne asigurăm astfel încât să ne asigurăm că mediul rămâne sănătos pe viitor și oferă beneficii cetățenilor care trăiesc în regiune. Așadar, în contextul Convenției Carpatice dorim să avem o infrastructură verde, să ne aducem contribuția prin discuții la nivelul Uniunii Europene, atât la nivel politic cât și în ceea ce privește nivelul concret de acțiune. Dorim să sprijinim uh, dezvoltarea de proiecte corespunzătoare. În această linie doresc să-mi închei uh, prezentarea spunând că am recunoscut, uh, am fost recunoscut de către Uniunea Europeană, partenerii și me statele membre și că Convenția Carpatică este un mecanism important, un instrument regional care poate să ajute la implementarea diverselor politici care au legătură în același timp cu transportul, dar și cu prezervarea biodiversității în zona carpatică. În uh, contextul nostru este foarte important să privim totul uh, din perspectiva precauției. Dezvoltarea durabilă este foarte importantă, include o dimensiune de dezvoltare economică, socială, dar și protecția mediului. Și credem că un model că pentru uh, Convenția Carpatică este foarte important să promovăm un model de durabilitate. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acestea au fost cele trei prezentări și înainte de a începe discuțiile și de a răspunde la întrebări, voi uh, saluta două grupuri de vizitatori. În primul rând, cea invitată de Dominic Riche, o delegație de 12 vizitatori din, de la Federația Națională de Transport Routier din uh, diferite orașe din nordul Franței. Bun venit alături de noi! Și al doilea grup de vizitatori este vorba despre interpreți uh, tineri care se școlarizează aici, 15 interpreți uh, care au venit să se instruiască și să viziteze uh, Parlamentul pentru a vedea cum lucrăm. Bun venit! Și acum, cine dorește să ia cuvântul? Vin Van de Camp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Um, ik vond zelf nogal een beetje verschillende presentaties. Meneer J domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu domnului Iurec pentru prezentările pe care le-a făcut. Domnul Iurec a vorbit despre reușite și a vorbit și despre dificultăți, însă ceilalți au vorbit mai ales despre dificultăți și mai puțin despre problemele care apar. Bun, un lucru pe care încă nu-l pricep și nu-l pricep în totalitate și, repet, este o întrebare pe care o adresez tuturor celor trei oratori. Aș vrea să știu dacă este o problemă de fonduri sau de concesionări sau dacă este o problemă legată de infrastructură sau o penurie de idei. Cine știe, poate ne puteți spune și nouă două vorbe, pentru că îmi dau seama că o problemă reprezintă mai mult ca sigur fondurile finanțarea, deci, însă în ceea ce privește cooperarea între țările baltice, de pildă, probabil că lipsește și o formă de voință politică în acest sens, de aceea aș fi vrut să primesc ceva amănunte în acest sens. Și nu pot să mă abțin, trebuie să spun ceva de politică, vorbim despre problemele din Ucraina. Iar uh, acest lucru ține de proiectul despre care vorbea domnul Nicais, dacă i-am înțeles bine. Și domnul Link aici, aș vrea să știu dacă în continuare, uh, cum vom continua să lucrăm, după bunul simț sau pur și simplu ne luăm după cum bate vântul politicii. Practic, observații și două întrebări. Vă mulțumesc, ne președintele. Găzine Meister. Dziękuję bardzo trochę. Nu este Găzine Meister, o intervenție în limba polonă. Domnul Van de Camp mi-a luat vorba din gură pentru că are dreptate. Primele două prezentări se refereau la aspectele negative și iar eu una locuiesc în regiunea transcarpatică. Sunt absolut de acord cu acest lucru pentru că mai ales Europa de Est este codașă care are legătură cu faptul că am trăit după cortina de fier și asta de ani și ani de zile. De aceea întrebarea este uh, Germaniei cât i-a luat să-și refacă infrastructura? Nu cred că în 10-15 ani, mai mult ca sigur că a durat mult mai mult și în continuare au probleme iar noi cei din Europa de Uh, Est, încercăm și noi să recuperăm cât putem, dar nu sunt de acord cu intervenția domnului profesor Schlachter. Spuneați că o idee cum ar fi Via Carpatia ar putea rezolva o problemă legată de accesibilitate, având în vedere că uh, nu este deloc un proces care să fi fost lansat, un proiect care să fi fost urnit vreun pic din loc. Dacă stai să te uiți la birocrația guvernamentală, ia-o și luptă-te cu licitații, cu documente, cu ce știu eu ce. Sunt o grămadă de probleme de care spunea și domnul Iurec care țin de mediu, protecția mediului, pasămite. Um, de aceea, sincer, nu aș vrea ca această audiere să fie contaminată din punct de vedere politic. Nu vreau să ne apucăm acum să arătăm cu degetul către guverne și problemele se datorează unor alte aspecte. Fiecare țară vrea să aibă propria infrastructură în 5 ani de zile. Știm foarte bine că nu realizează acest lucru. Dacă ne uităm la regiunea Podcarpatski, Uh, vorbeați despre accesul pe calea ferată. Dacă ne uităm la acest lucru, nu putem spune că acest mecanism de conectare a Europei ar trebui să financeze numai infrastructura rutieră, ci și cale ferată, tehnologia informațiilor, telecomunicațiilor, dar nu avem bani, nu ne ajung banii. Deci dacă ne uităm la mecanismul de conectare a Europei, vedem că sunt concursuri de proiecte, unele sunt alese, altele nu. Și habar nu avem Uh, ce investiții vor alese, ce țări vor beneficia de bani. Pur și simplu nu ne ajung banii ca să fie toate gata, motiv pentru care sunt foarte bucuroasă, buc bucuroasă că ați vorbit de Via Carpatia și sunt convinsă că toată lumea știe pe unde trece Via Carpatia și ce și ce leagă. Uh, Însă, vă rog, haideți, nu mai uh, faceți această aluzie că proiectul s-a lansat, că nu s-a lansat nimic. Mulțumesc foarte mult și acum, Ghezine Meisner. Ja, vielen Dank, Herr da. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare scurtă care se referă la toți oratorii. Domnul Linkaitz, primul orator, a făcut referire la faptul că banii nu ajung pentru a plăti tot ceea ce avem nevoie. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm mereu în uh, sectorul transporturilor. În această dimineață am avut alături de noi pe doamna comisar Bulț, care a discutat și despre pachetul de investiții. În ce măsură vă puteți imagina că proiectele dumneavoastră, care ar trebui să fie uh, mai bine prospectate în uh, zona Europei Centrale și de Est și care ar putea să fie potrivite pentru zonă, e bine, cum ar putea să fie finanțate mai bine? Există uh, solicitări din partea statelor membre pentru că ar trebui să existe așa ceva. Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea o întrebare foarte concretă legată de cele trei priorități pe care le-ați prezentat a fi pentru viitor. Și citez, să sprijinim țările pentru implementarea proiectului pentru transport. Cum? pentru că pun această întrebare de fiecare dată când avem audieri fiecare spune ce trebuie făcut dar nu și cum. Ehm, eu nu am înțeles nimic sincer din uh, prioritățile pe viitor asta este unul și doi uh, trăind în românia sigur că mă interesează foarte mult convenția carpatică dar avem experiența strategiei dunării credeți mă am fost ministru strategia dunării nu a adus foarte multe rezultate și nu le a adus dacă vreți în mod egal țărilor deci nu am înțeles nimic ce se vrea cu convenția carbatică și concret care sunt prioritățile pentru că aici avem o problemă de echilibru infrastructura dezvoltarea infrastructurii și dumneavoastră ați spus face presiune pe mediu ok cum rezolvăm ecuația să avem totuși infrastructură rutieră uh, pe căi ferate dar să respectăm și partea de, mediu? eu aștept de la specialiști pentru că cineva spunea uh, că nu politicienii trebuie să găsească soluții ci specialiștii trebuie să vină cu soluții. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc președintelui nostru și întregii comisii pentru posibilitatea de a organiza această audiere publică pe un subiect atât de pertinent și de important. Și e vorba de transport, de accesibilitate în Europa Centrală și de Est, o regiune care, după părerea noastră, este subreprezentată sau subapreciată uh, în ceea ce privește proiectele și investițiile. Care sunt proiectele care pot fi concret implementate? Cu siguranță că există astfel de proiecte care vor îmbunătăți accesul la această regiune a Europei și ar trebui să avem o logică aici în felul în care funcționează Europa și anume să avem oportunități egale pentru toate regiunile, oportunități de dezvoltare. Și asta vrem să realizăm în Europa. Vrem să avem regiuni uh, care să se dezvolte într-un mod coerent. Și ceea ce observăm în momentul de față este că avem o situație în care regiunile de est, orientale, centrale, o anumită parte a Europei, din punct de vedere al transportului și al accesibilității, care sunt atât de importante, sunt, de fapt, regiuni subestimate în programele europene, finanțate european. Și, evident, într-un fel, de fapt, noi suntem de vină, pentru că nu am avut suficientă, poli- suficientă voință politică din partea guvernelor pentru a schimba această situație. Și, într-adevăr, nu s-au făcut toate eforturile necesare pentru a obține fondurile necesare. Asta ar fi una. În al doilea rând, astăzi discutăm despre ceea ce poate fi făcut tocmai pentru a avea aceste investiții atât de necesare pentru a găsi soluții, pentru a îmbunătăți gradul de acces în regiunile din Europa Centrală și Orientală, pentru a putea comunica într-un mod cât mai bun, cât mai eficient. Și cei care sunt la guvern astăzi în Polonia, în Ungaria, în România, în Slovacia, trebuie să uh, înțeleagă aceste argumente și un astfel de argument, cum ar fi, spre exemplu, Via Carpatia, ar putea reprezenta o posibilitate de dezvoltare mai rapidă și de aceea trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor uh, pe care le avem. Doamnelor și domnilor, sunt convins că Via Carpatia și ruta S19, așa cum o numim noi în Polonia, sunt sub semnul întrebării. Pentru trebuie să vedem dacă acestea vor permite să avem oportunități egale de dezvoltare pentru Europa Centrală și Orientală. Care sunt drumurile ce trebuie să fie construite? Uh, probabil că asta va duce și la apariția, la dispariția anumitor probleme și dificultăți, sau mă rog, ne, vor, ne va permite să evităm anumite probleme și dificultăți. Însă, eu n-aș dori ca această audiere să devină o dezbatere politică între deputații europeni. Însă aș vrea să menționez că în 2007 s-a semnat un acord în Polonia. Și ministrul afacerilor externe au semnat, ministrii afacerilor externe au semnat acest acord referitor la Via Carpatia și s-au angajat să facă eforturi pentru a construi această cale. Dar, din păcate, acest lucru nu s-a realizat. Și pentru a răspunde la ce spunea doamna Lucacesca, da, e adevărat, Via Carpatia este construită doar pentru a face o conectare mai măruntă comparativ cu ambițiile inițiale. În orice caz, acum, dacă ne uităm la restul acestei rute care merge din Lituania înspre uh, Lublin și care ajunge până la frontiera Slovaciei, mare parte din această rută este menționată ca un proiect ce se va dezvolta undeva cândva în viitor. Deci e nevoie de angajament din partea guvernului polonez. Și în concluzie aș dori să spun că e nevoie de voință politică pentru că această cale să devină parte din rețeaua TNT. Și dacă ar fi fost așa, ar fi fost mult mai avansată acum în ceea ce privește pregătirile necesare în momentul implementării. În orice caz, trebuie să facă parte dintr-o rețea mai extinsă. Trebuie să se înscrie într-o într, într -o rețea mai extinsă. Și în concluzie, E nevoie de un angajament mai pregnant din partea guvernului din Polonia. Cei care au prezentat au avut șase minute la dispoziție și nu se poate ca intervențiile dumneavoastră să dureze mai mult decât cele ale uh, celor care au susținut referate. Vă rog frumos să respectați timpul, altfel îl vom limita la trei minute. Sper și mă bucur uh, foarte mult că avem posibilitatea de a împărtăși aceste păreri, de a face un schimb de opinii și că putem să reflectăm asupra acestor idei, să ne gândim că această distanță pe viitor va fi considerată și tratată cu prioritate. Sper ca pe viitor toate aceste proiecte să se implementeze priorități. Uh, Președintele, mulțumesc. Așadar, trebuie să respectăm timpul de 3 minute, în mare cel puțin, astfel încât toată lumea să poată interveni. Domnul Marinescu. Three, not two. <laughs> you are very generous. So, Trei minute, nu două, da? Bun. Sunteți generos, domnule președinte. Dacă am înțeles-o bine, titlul audierii este Transport și accesibilitate și conectivitate în Europa Centrală și de Est. Și deci nu vorbim doar de via Carpația, da? Am înțeles. Am înțeles asta bine. Bun. Acum, după cum știți, există o nouă politică de transporturi în Europa, rețeaua TNT, care își dorește să devină o rețea cât mai cuprinzătoare. Și avem aici pe domnul raportor. Și cred că noastră ați, poate ați uitat ceva. E vorba de conectivitate, e vorba de acces peste tot, în toate regiunile din Europa în care se include și Europa Centrală și de Est. Dar cred că la, în acest sens noi suntem cei care trebuie să facem ceva, pentru că ne aflăm într-un moment în care, prin cooperarea acelor state membre din această regiune, concret putem face ceva. Nu absolut tot, pentru că e o problemă și de finanțare. Dar avem politici de coeziune, avem CEF, avem planul de investiții, avem chiar și Fondul European de Dezvoltare. Uh, deci banii sunt disponibili. Deci cu această cooperare între diferitele state membre putem să venim cu proiecte care să ne permită să conectăm aceste țări. Care este părerea dumneavoastră și ce anume știți despre acest lucru? Oh Claudia Tapadel. Mulțumesc, doamna Tapadel domnule președinte eu o să încep prin a spune că această dezbatere este foarte utilă și oportună și mă bucură faptul că discutăm despre investiții și infrastructură în europa centrală și de est. într adevăr este necesar de a veni cu propuneri concrete în ceea ce privește investițiile în infrastructura din europa centrală și de est. de asemenea așa cum am avut prin programul ten uh, uh, t cred că va trebui să avem un program care se dedică special europei centrale și de est și va trebui să venim cu propuneri clare în ceea ce privește coridoarele care ar facilita legătura mai ales în ceea ce privește zona de est aceste coridoare ar facilita legătura cu restul europei cu zona de est. îmi pare rău că mă repet același, aceeași problemă am ridicat o chiar și doamnei comisar uh, uh, pentru transport doamna violeta bulc că trebuie să facem această legătură a uniunii europene cu restul lumii și această legătură nu se referă numai la infrastructură ci se referă la legăturile economice și comerciale cu restul lumii dar care nu pot fi asigurate decât prin transport. de aceea sunt bucuroasă dar trebuie să venim cu propuneri concrete poate că și noi reprezentanții parlamentului european și reprezentanții consiliului trebuie să, uh, să venim cu propuneri din țara noastră și să explicăm exact care sunt coridoarele care ar avantaja conexiunea cu centrul europei cele care sunt în programul ten t dar care ar face legătura și cu restul lumii și aici mă refer la rusia china și celelalte țări care se află în partea de est a europei. este un program lăudabil poate mai beneficiază și alte persoane de timpul meu dar trebuie să venim cu propuneri concrete și cu o listă concretă și chiar cu niște coridoare care vizează europa centrală și de est. mulțumesc. În primul rând, legătura între Rusia și China este o viziune minunată, dar dacă nu reușim să avem aceste coridoare în Europa uh, și uh, extinderea înspre est a început de zece ani, iar statele din zonă nu sunt conectate cum trebuie în Europa, cred că ar trebui să ne uh, concentrăm pe această zonă și apoi să mergem mai departe. Rețeaua feroviară este un covor foarte fragmentat și trebuie să vedem care sunt granițele, cine este răspunzător. În primul rând, trebuie să ne gândim că răspunderea o are stat, statul membru. Niciun proiect din Europa nu va fi realizat dacă statul membru nu dorește acest lucru. Și multe proiecte pe care noi le dorim și am discutat cu statele membre, ele au spus nu, nu le vrem. Așadar, prima responsabilitate, cea mai importantă, este de partea statului membru, dacă se implementează ceva sau nu. Sigur, știu că s-au făcut multe lucruri, însă și deficitele sunt cunoscute. Și tocmai în Polonia, pentru că trebuie spus și acest lucru, Polonia a dorit 1,2 miliarde de euro pe care a vrut să îi transfere de la căile ferate la transportul rutier. 1,2 miliarde de euro care erau dedicate transportului feroviar. Și cunosc multe proiecte, 30, 40, noastre probabil mai multe, în care am putea să investim în Polonia astfel încât această această conexiune să devină mai bună. Același lucru este valabil și pentru celelalte state membre, probabil. Iar în ceea ce privește uh, relația transfrontalieră, și aici am făcut propuneri, dar nu am reușit să ne impunem în fața Consiliului și Comisiei, și anume ca distanța de la graniță până la următorul punct uh, feroviar să fie uh, promovat la fel ca și din fondurile structurale și europene cu 85% finanțare. Așadar, astfel de distanțe și uh, repararea acestora acestea ar trebui promovate în continuare. Comisia ar trebui să se gândească la acest lucru. Ar fi un pas corect. Iar cel de-al treilea punct, care mi se pare important și aș dori să vă referiți și la acesta. Care considerați că este misiunea cea mai importantă și care sunt deficiențele cele mai mari? Ce așteptați de la noi? Unde să mai intervenim astfel încât să realizăm legături? Pentru că cu toții suntem pentru o Europa unită, iar condițiile uh, de transport trebuie îmbunătățite. Acum, dumneavoastră cu toții, aveți uh, timp câte trei minute pentru a răspunde. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte concis. Firește că prezentarea mea s-a concentrat foarte mult pe posibilitățile existente Există foarte multe consecințe asupra mediului, însă am vrut să vă arăt și care sunt posibilitățile care există. Ele există, trebuie însă să fie bine identificate cele mai bune practici din regiune și din alte regiuni și haide să încercăm să le imităm, să nu o luăm de la zero. În convenția noastră avem proiecte strategice, motiv pentru care sprijinim uh, țările și guvernele în sensul aplicării acestor proiecte nu vorbim doar de proiecte cu guvernele, participă la asta și reprezentanții societății civile și din privat, experți care la rândul lor sunt competenți în modul de a crea, de pildă, o punte ecologică sau cum să integreze componenta ecologică în planurile de dezvoltare. Vorbim despre o serie de activități în derulare, dar ceea ce sprijinim noi în acest moment este identificarea uh, acestor exemple în regiunile unde ne confruntăm cu aceleași probleme și, repet, nu vorbim doar de Europa de Est, în zona carpatică, vorbim și de alte regiuni, mai ales în zona alpică, alpilor, pardon. În Austria, de pildă, acolo au o grămadă de competențe în legătură cu infrastructura ecologică și în ceea ce privește transportul, biodiversitatea și, de asemenea, accesul la munți. Există o serie de parteneri din zona Carpaților s-au identificat o serie de astfel de domenii de competență să vedem ce se poate face uh, și la nivel de politici pentru a putea sprijini guvernele. Am uh, la mine o serie de exemple în acest sens dacă vă interesează. În orice caz, ceea ce privește creșterea capacităților, așa cum reiese din Convenția Carpatică, uh, în continuare ne interesează o abordare multisectorială. Este extrem de important să stabilim care sunt legăturile cu alte sectoare importante, iar în convenția noastră firește că aspectul cel mai important este cel al ministrilor mediului și, în orice caz, pot să vă spun că instrumentele sunt realizate cu participarea tuturor experților guvernamentali. În ceea ce privește protocol transportul, avem o serie de colegi din domeniul turismului, transportului, biodiversității și în acest sens am purtat o serie de discuții în legătură cu modul în care găsi acest echilibru în ceea ce privește biodiversitatea. În orice caz, există și un potențial în acest caz să se ajungă la un anumit nivel uh, de uh, potențial, e în momentul să trecem mai departe, să vedem cum putem uh, pune în aplicare aceste lucruri și să sperăm că putem sprijini mai departe aceste lucruri. Pot să vă spun că în ceea ce privește uh, dimensiunea comunitară, am spus asta în ultima parte a prezentării mele, există o legătură pe care trebuie să o facem cu infrastructura ecologică, pentru că s-ar putea să știți acest lucru, există un grup de lucru pe infrastructura ecologică, a existat și o rezoluție din partea Parlamentului European în legătură cu infrastructura ecologică verde, deci toți factorii participanți și Uniunea Europeană încearcă să ecologizeze infrastructura existentă, dar important este să stabilim legătura între transport, biodiversitate și celelalte domenii de activitate afectate. Vă spuneam că la nivelul Carpaților dezbatem o serie de um, decizii, hotărâri de miniștri pentru ca să ne asigurăm că această contribuție a zonei Carpaților este importantă în ceea ce privește infrastructura, pentru că transportul este o componentă importantă. Vă mulțumesc, mulțumim și noi și acum are cuvântul domnul Lachter. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Într-adevăr, este uh, o mare uh, provocare să încerc să răspund în cele trei minute, dar o să încerc. În primul rând, ce înseamnă, să spunem, cum stau uh, lucrurile acum? Avem o regiune uh, în Polonia care la vreo 300 de kilometri deportarea de polonia dar, de varșovia dar dacă te pune cineva să mergi cu trenul îți ia șase ore. Da, deci eu merg de plăcere cu trenul dar cum să mergi șase ore cu trenul între trei kilometri? firește că avem nevoie de gândire novatoare pentru că aceste zone sunt, uh, au expunere la frontierele externe având în vedere și parcursul lor istoric. Bun. E clar, e clar că trebuie să injectăm cât mai mult uh, Uh, investiții acolo. Dar există și o serie de verigi lipsă. Dacă vă uitați la frontiera dintre Polonia și Slovacia, păi uh, veți vedea că acolo nu există frontiera și nici nu poți să zici că pe acolo cine știe ce tren o trece sau cine știe ce munți ori fi ca să treacă trenul. În orice caz avem nevoie de relații bune cu Ucraina. Should make border soft. Iar frontierele ar trebui să fie mai, mai prietenoasă decât până acum cu rusia am încercat să facem un fel de regim non schengen și este o mare reușită. de aceea de ce să nu încercăm și cu ucraina să ajungem la un astfel de înțelegere și în același timp să îmbunătățim infrastructura dintre polonia și ucraina și poate și alte țări mai știi și aș vrea să mai spun că densitatea traficului uh, nu e singura uh, necunoscută și singurul lucru care contează. Există zone din Polonia de Est unde nu e mai deloc trafic pentru că nu există legături și dacă nu ai legături, n-ai trafic. Ori uh, acolo, sigur, ar crește densitatea toată ce ar crește și calitatea transportului. Dar există foarte multe componente, foarte multe părți. Am tot vorbit uh, despre acest lucru de Polonia și ce se face prin Polonia. Sigur, calitatea crește uh, dar se cheamă cai un drum când reușești să ajungi liniștit de la punctul A la punctul B. Aș fi vrut să vorbesc despre problema accesibilității grele a capitalelor regionale doar a capitalelor de stat. legăturile locale sunt importante la fel e nevoie de îmbunătățiri pentru țări cum e polonia probabil și românia poate mai fi și alte țări dar nu putem accepta să nu știu, să călătorești cu 15 minute de transport, care teoretic este rapid și <clears throat> să stai nu știu câte ore într-un tren. Mulțumesc și acum domnul linkaiz. Um, yeah, thank you very much for these uh, very complicated... Mulțumesc pentru această întrebare. Întrebările pe care le-am primit sunt destul de delicate și um, durează foarte mult să dezbatem această problemă, mai ales motivul pentru care există aceste decalaje față de Europa Centrală și de Est și restul Europei și de unde apar aceste decalaje, aș vrea să vă spun că există nu doar o problemă de finanțare, nu doar o lipsă de bani, dar există diferențe tehnice între țări în ceea ce privește interoperabilitatea. Există și diferențe de mentalitate de la o țară la alta. Și vreau să vă spun aici un exemplu foarte concret în legătură cu coridorul Baltica, care a fost conceput uh, de cei care se ocupă de acest lucru în 1994. 20 de ani a durat până când uh, această rețea, acest coridor baltic a început să se urnească și a început să se vadă în practică. Cum vă spuneam, a fost o hotărâre luată de către Guvernul Național la vremea respectivă și pot să vă spun că uneori viziunea Guvernului Național este mult prea limitată pe plan intern, mărginită. Dacă este să vorbim de finanțare și de sprijin sprijinul pe care îl putem acorda, finanțarea nu e niciodată suficientă. Aveți dreptate. Banii n-ajung niciodată. Am numai cuvinte de laudă pentru politice TNT, care, har domnului, au ceva pe care se pot baza. Și acest lucru va permite îmbunătățirea accesibilității regiunilor noastre. Dar ce mai putem face uh, pentru a folosi alte surse de finanțare? din alte părți. De pildă, de la DG Regio avem uh, finanțare pentru cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, pentru proiecte în acest sens. Și am spus asta deja în prezentare, vă spuneam că avem exemple reușite de regiuni, de țări care cooperează foarte bine și care folosesc acest fond, nu fie el foarte mare, dar de bine de rău e, pentru alte tipuri de activități, pentru a asigura legătura între rețeaua de bază TNT și ceea ce se întâmplă la nivel regional, la nivel municipal, la nivel de planificare urbană, de pildă. Proiectul VASA reunește specialiști din 11 țări și noi am lansat aceste proiecte emblematice în zona Mării Baltice în acest cadru strategic și pot să vă spun că urmează să lansăm uh, tot în acest coridor un alt proiect la care vor participa nu doar administrațiile naționale, ci și orașele. E vorba de companii din sectorul privat pentru a promova ceea ce deja s-a realizat în politicile TNT pentru a face o legătură cu celelalte niveluri. Cam atât. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor, mulțumesc și participanților acest prezidiu, vă mulțumesc foarte mult și acum o să trecem mai departe. Urmează a doua serie de um, invitații. Ich bitte an Palna, Invitații domnului Paina, Ortil și Popov. Thank you. It was a great Thank pleasure. You. Thank you.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 și cu asta am ajuns la problema dezvoltării infrastructurii. Cum este relația cu societatea civilă? Firește că există acolo o serie de lucruri care mai trebuie spuse. În orice caz, mă bucur să văd că avem aici uh, trei experți care le vom da cuvântul. Primul va avea cuvântul domnul Zoltan Paina, dumnealui este președinte al, uh, al uh, adunării Haidu Bihar dumnealui va vorbi despre... Și cred că are ce să ne spună. Domnule uh, Paina, aveți cuvântul. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm a meghívást. Mulțumesc, domnule președinte, distinși europarlamentar, mulțumesc pentru invitație. A negyedik legnagyobb megye Magyarország. Comitatul Haidu Bihor este cel al treilea comitat ca mărime din Ungaria și uh, puteți vedea aici, um, însă, poate că am putea aici să ne uităm un pic și să vedem care sunt scopurile pentru care folosim noi banii contribuabilului european, pe ce s-au dus banii, în orice caz, pe perioada și ce se prevede pentru perioada 2014-2020. Pot să vă spun că în ultimii ani au fost uh, realizate, autostrăzile M3 și M35 au fost uh, extinse, ceea ce a reprezentat uh, un mare impuls pentru evoluția infrastructurii și pot să vă spun că s-au înregistrat de asemenea și evoluții în ceea ce privește extinderea aeroportului din Debrecen, astfel că avem o șansă în plus la dezvoltarea economică. Noi suntem la frontiera de est a Ungariei, deci aproape de frontiera de est, mă scuzați, și suntem foarte aproape și uh, pot să vă spun că din acest punct de vedere, sigur, suntem la granița de est a uh, zonei Schengen, la granița cu România. Eh, ez a hajdu Debrecen. Să privim uh, infrastructura de transport. Atât uh, nord-sud, cât și est-vest, ambele perspective. Iată, avem aici Debrecenul și comitatul Hoidu Bihor, care reprezintă un punct cheie, un nod. Vașa este gata și de asemenea ramificația către autostrada M35, care merge foarte aproape de Debrecen. De asemenea, strada de uh, viteză mare ajunge și aceasta uh, foarte aproape de Debrecen. În ceea ce privește infrastructura de transport, putem să spunem, slavă Domnului, că Debrețen și Comitatul este inclus, uh, respectiv conectat, la uh, rețeaua rutieră europeană și există și alte puncte de acces în uh, Comitatul Bihor Chiarasteș unde există cel mai mare punct de acces și de asemenea, în plus, avem și un aeroport cu o bază logistică la Debrecen și există și uh, puncte nodale, ceva mai mici, de asemenea și acces la frontieră uh, mai redus pentru uh, traficul feroviar și de asemenea pentru turiști. Capacitatea transportului între România și comitatul nostru este însă în continuare foarte scăzută. În 2007-2013, în acest interval de timp, au fost realizate lucrări mari de infrastructură, am uh, menționat deja autostrada, iar în ceea ce privește programele operaționale în domeniul transportului, am realizat mai multe lucrări de modernizare, cum ar fi pentru uh, camioanele grele, pentru care au fost uh, modernizate anumite șosele pe care se poate circula. De asemenea și uh, drumurile naționale 4 și 5 care au fost de asemenea modernizate. Care sunt planurile noastre pentru intervalul 2014-2020? Putem să spunem că în sfârșit, la sfârșitul acestei perioade, toate punctele uh, de trecere la frontieră vor fi accesibile per autostradă. Până în 2016, rețeaua de autostrăzi uh, a noastră va ajunge până la frontiera cu România. Lucrurile nu stăteau așa până acum. Și, de asemenea, până la granița cu Ucraina. Și acolo, până în 2016, va fi finalizată autostrada. O altă evoluție importantă, dar care, din păcate, nu poate fi vizualizată pe acest slide, este dezvoltarea ulterioară a drumului național 4, care are câte două benzi pe sens. Nu va fi o autostradă, dar va fi un drum cu câte două benzi pe sens. Și până la Plujpuc, Lodanie, de asemenea, uh, va fi uh, extinsă în continuare strada, drumul. Sunt uh, preconizate și alte lucrări de infrastructură, multe dintre ele sunt uh, finanțate din fonduri europene. După cum am menționat deja, comitatul nostru este limitat uh, în ceea ce privește uh, legătura cu România. Cu verde se pot vedea punctele de acces. În 2014-2020 vor exista și alte puncte de acces la frontieră care vor fi extinse la granița româno-ungară în cadrul programului, uh, respectiv a convenției transfrontaliere germano-maghiare cu privire la punctele de acces de frontieră. S-a semnat uh, cu Guvernul României un acord care va contribui la interconectarea mai bună a localităților care se află în apropierea graniței de ambele părți ale frontierei. Acest lucru poate fi văzut pe această folie. De la al doilea război mondial tot lipsesc aceste conexiuni și din acest motiv zonele de frontieră au avut de suferit atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere cultural. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Următorul orator este Vladislav Ortil. El este marshal al regiunii transcarpatice, Polonia, și va vorbi despre starea infrastructurii transportului și impactul traficului transfrontalier. Domnule Ortil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, eu sunt de părere că un element important pentru dezvoltarea socioeconomică îl reprezintă pur și simplu îmbunătățirea relațiilor sociale și economice dinspre sud spre nord în Europa. Și asta e valabil și pentru Polonia. Însă trebuie să spun că ar fi trebuit să avem și o dezbatere politică care să ducă la luarea de decizii. Însă astăzi suntem aici ca și invitați în calitate de experți și încercăm să ne gândim cum anume am putea încuraja și promova dezvoltarea regiunilor noastre și a Europei în general. Dacă ne uităm pe hartă, puteți observa că ruta aceasta S19 trece prin partea estică a Poloniei, înspre partea de est a Slovaciei, partea de est a Ungariei, care sunt, de fapt, regiunile cele mai slabe, nu numai neapărat în Europa, ci și chiar în țările noastre și de aceea e nevoie de această axă de dezvoltare pentru aceste regiuni. Și există anumite obstacole pentru această dezvoltare. Mai întâi munții, munții Carpați. Trebuie traversați acești munți. Însă, în același timp, nu trebuie să distrugem mediul înconjurător și să nu distrugem nici resursele naturale de acolo. Deci, iată, aceasta este partea de uh, rută din Polonia, aproape 700 de kilometri, și doar 15 km au fost realizați concret până în prezent. Deci, e un proiect care de a început. Și există și tronsoane care nu sunt coerente care sunt fărâmițate. Există găuri în tronsoane. Acum, dacă ne uităm la această proporție de 15 km dintr-un total de 700, putem spune că e doar o picătură de apă într-un ocean. Apoi, în regiunea subcarpatică, e nevoie de o legătură cu alte regiuni înspre sud, dar e nevoie și de o deschidere a întregii regiuni către uh, sud și am vrea să avem o abordare pas cu pas, etapă cu etapă, pentru că știm că e nevoie de o provocare majoră în materie de finanțare și nu putem face totul imediat. Acum, după cum vedeți pe hartă, partea verde a fost deja lansată, însă partea referitoare la autostradă e doar o provocare a viitorului. Și e nevoie de o deschidere către partea sudică uh, pentru întreaga regiune. E necesar, în acest sens, ca orașul Jacef, capitala acestei regiuni, să poată să fie salvată de trafic și de poluare, pentru că situația a devenit într-adevăr dramatică aici. Avem orașul Bogufaua, care de asemenea suferă de trafic, peste 80.000 de autovehicule pe zi. Și asta e o cifră din 2013. Deci, se pare că cifrele acestea nu fac decât să crească, lucru care se va transpune într-un nivel de poluare extrem de ridicat, într-o poluare uh, fonică de asemenea. Și aceste, această poluare depășește cu mult limitele admise, mai ales pe durata nopții. Și vorbim aici de zone urbane, unde oamenii locuiesc, dorm. Și e un zgomot permanent din cauza acestui trafic. Iată, aceasta este abordarea mea față de această problemă, față de investițiile ce sunt necesare. Și ar trebui să avem programe operaționale care să ne permită să realizăm a doua etapă a acestui proiect și să găsim sursele de finanțare pentru partea ce ne corespunde nouă în Polonia. Și trebuie să vedem în ce măsură mecanismul de interconectare a Europei, facilitatea interconectarea Europei ar putea să ne ajute în acest sens. Trebuie găsim, să găsim surse de finanțare. Și e clar că dacă vom reuși acest lucru, atunci proiectul poate fi realizat în mod foarte coerent cu uh, mijloace și la nivel național. Și sper că această dezbatere va fi una fructuoasă, pentru că uitați-vă, punctele albastre de pe această hartă demonstrează că există deja foarte multe proiecte în materie de dezvoltare care se leagă și de proiecte cu dimensiune de mediu, investiții care vor fi concretizate odată ce vom avea infrastructura de transport. Deci a, transportul aduce cu sine și alte investiții care, la rândul lor, duc la o consecință de dezvoltare socioeconomică a acestei regiuni, a țării per total. Deci, pentru regiunea noastră, pentru Polonia, este de o importanță majoră, dar nu numai, ci și pentru alte state membre care se află de-a lungul acestei axe, și anume ruta S19 via Carpatia. Eu sunt convins că în continuare vom reuși să rezolvăm aceste probleme și să ajungem la un rezultat. Mulțumesc! Urmează acum domnul Popov uh, din care vorbi despre, va vorbi despre sustenabilitate și uh, mediu și impactul social asupra transportului transfrontalier. Domnule Popov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru invitația foarte amabilă. Uh, pot să vă spun că în ceea ce ne privește, noi reprezentăm o rețea de organizații și și pot să vă spun că banii care sunt investiți în proiecte și pot să vă spun că organizația noastră se își concentrează în activitatea sa pe programare și anume pe programarea noilor programe operaționale între 2014 până în 2020. Așadar, dat fiind că cei mai mulți dintre noi am participat la perioada de programare, am tras o serie de concluzii pe care vreau să vi le transmitem. No. Și s-ar putea să apară o serie de modificări în acest sens. Deci, Haideți să ne uităm un pic la această reprezentare grafică. Vedeți această uh, reprezentare pentru transportul în Europa pe perioada 2014-2020. În partea dreaptă vedeți un grafic în care este anticipată tendința acestui transport. În ciuda faptului că s-au înregistrat schimbări majore în politicile de mediu și de transport în Uniunea Europeană și uh, în ciuda faptului că există o carte albă din 2011 privind transportul în Europa, uitați-vă la partea de finanțare. Veți vedea că pentru perioada actuală nu e cine știe ce modificare acolo și în mod uh, similar Видиме по разбивката по държави. Putem trage o concluzie în momentul în care le luăm țară cu țară transportă през uh, perioada de 2020 година. Și în ceea ce privește prioritățile până în 2020, în continuare continuăm ca cele mai multe dintre statele membre din zona noastră investesc în esență în transportul rutier. Probabil că singura excepție este Ungaria. Ei au așa o repartizare mai echilibrată a banilor. Și din prezentarea de până acum, mi se pare că nivelul la care evoluează și banii care sunt cheltuiți n-au nicio legătură unii cu ceilalți. Avem o serie de politici care sunt sprijinite masiv, dar, pe de altă parte, avem și o serie de planuri la nivel național, o serie de deziterate exprimate de asemenea la nivel național, repartizarea fondurilor în aceste cazuri e cu totul altă mâncare de pește, nu are nicio legătură cu stabilirea priorităților așa cum știm noi. Și în acest caz uh, avem aceste recomandări pornim de la ani și ani de zile de muncă și de experiență în domeniul transporturilor, um, mai ales experiența acumulată cu coridoare de tip TNT și nu numai. Pornind de la această situație, investițiile care s-au propus uh, pentru 2014 până în 2020 nu respectă în totalitate cerințele de mediu la nivel european. Am mai constatat și că investițiile până în 2020 nu vor duce la niciun fel de schimbări majore în sistemul de transport din regiune. Firește, firește că suntem martori Suntem martori la o serie de încălcări sistemice. Ne referim la zonele protejate natural, de pildă, care nu sunt întotdeauna respectate, la neconformitatea cu uh, anumite condiții care țin de interesul public. Cel puțin așa s-au lucrurile în Bulgaria, cu uh, zona Krasnagora, și nu numai în Bulgaria, această situație se regăsește în multe lucruri. Am putea foarte bine să dezbatem astfel de probleme în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Acum, având în vedere toate aceste proiecte, se vede treaba că, cel puțin pentru moment, autoritățile naționale din țările noastre respective iau în calcul studiile de impact ca pe o modalitate de a se conforma, adapta condițiilor existente. Și există o serie de chestiuni pe fond. În cele mai multe dintre țări, sistemul de transport, de fapt, nu este văzut în ansamblu său, ci este împărțit pe sectoare. Adică există transportul feroviar, transport rutier, transport uh, aerian și din cauza acestei segmentări planificarea nu este cea corespunzătoare și nici banii nu sunt cheltuiți în mod adecvat și din păcate de multe ori proiectele de mare anvergură sunt prestabilite în cine știe ce birou, din cine știe ce minister și nici uh, opinia publică și nici cei direct vizați de acest domeniu de activitate nu pot să genereze niciun fel de schimbări. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Und damit ist die... Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta uh, a, de, declar deschisă runda de întrebări și răspunsuri. Cine are întrebări sau dorește să facă vreun comentariu, vă rog să semnalizeze acest lucru. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, všem panelistům. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să Ehm, îi felicit pe uh, invitații noștri și aș dori să fac doar câteva observații. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Pot să vă spun că țara mea se află în Europa Centrală. Este vorba despre Republica Cehă și sigur nu face obiectul uh, întâlnirii noastre de astăzi, însă chiar și așa aș vrea să vă spun că există o serie de chestiuni putea fi foarte bine evaluată la nivel general. Această chestie este importantă și pentru că Parlamentul European uh, uh, s-a exprimat deja în legătură cu Cartea Albă în domeniul transportului, în sensul că este necesar să luăm în calcul diferențele care există în materie de infrastructură de transport, care există între statele membre, să încercăm să echilibrăm, să compensăm aceste diferențe. Bun. Aceasta este o condiție care ține de uh, coeziunea între regiunile europene. Așadar, așa cum spunea și domnul Kramer uh, ceva mai devreme, uh, aceste legături transfrontaliere sunt extrem de importante, iar Republica Cehă are în continuare uh, o serie de legături nu tocmai fericite, legături nu foarte bune pe calea ferată cu Germania, dar nu are nici cine știe ce infrastructură de cale ferată în Est, pentru că, de pildă, Uh, Republica Cehă și Slovacia au fost la un moment dat aceeași țară, însă asta nu înseamnă că avem cine știe ce infrastructură feroviară, chiar este mai rea infrastructura feroviară în partea de est și acesta este unul dintre efectele faptului că um, în est se află regiunile mai puțin dezvoltate, care trebuie să fie sprijinite și abia după ce vor fi sprijinite putem foarte bine să uh, investim masiv uh, și să facem investiții sănătoase și în domeniul infrastructurii. Vreau numai să confirm ceea ce s-a spus aici, și anume că nu e vorba numai de resursele financiare, este vorba și de voința politică a statelor membre. Uh, acest lucru ține de voința lor de a investi în infrastructură. În orice caz, chiar și așa vorbim de o bună pregătire uh, necesară uh, pentru proiecte de infrastructură și de multe ori buna pregătire a proiectelor este nenorocirea pentru că vedem aici că există o serie de tensiuni, tensiuni destul de mari în ultima vreme și în ceea ce uh, privește um, organizațiile ecologiste. De pildă, există tensiuni, dacă să ne gândim, între proiectele care au fost deja convenite și autoritățile de resort. Bun, cam atât în ceea ce privește observațiile mele de făcut pe marginea ultimei prezentări. Vreau doar să um, confirm ce răspunsul dumneavoastră și să vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim și noi. Urmează acum la cuvânt uh, domnul Andor Deli. Köszönöm szépen. Uh, szerintem fölösleges. Uh, mulțumesc foarte mult. Cred că este redundant să mai subliniez cum se configurează rolul regiunilor. Faptul că este un rol important în uh, context transfrontalier, în contextul transportului transfrontalier. Mă gândesc și eu la regiuni și mă bucur că reprezentanții regiunilor sunt astăzi alături de noi, pentru că trebuie să fim uh, mai atenți, să avem mai multă grijă de regiuni. Și este foarte importantă predictibilitatea în acest sens trebuie să planifice la timp și să ofere informații și trebuie să permitem să facă acest lucru. Am auzit uh, prezentările și am auzit de asemenea că există mai multe proiecte și că se doresc și mai multe proiecte în contextul uh, Connecting Europe Facility, iar de dimineață am auzit-o și pe doamna comisară spunându-ne aceste lucruri din discuții a reieșit că ne gândim că vor fi uh, deduși bani de la CEF și că există bani la dispoziție, se așteaptă numai proiectele corespunzătoare, respectiv de multe ori este vorba despre calitatea proiectelor, despre crearea de noi locuri de muncă și creștere. Aceste proiecte trebuie însă stimulate și cred că este vorba mai degrabă despre proiecte de calitate care ar trebui să fie înaintate. Și ajungem aici la această chestiune a predictibilității. Pentru că se investesc mulți bani, se investește mult timp în aceste proiecte. Iar pregătirea costă de asemenea mulți bani și mult timp. Crede aceea că este necesar să se ofere și ajutorul corespunzător regiunilor, mai ales în această etapă dificilă prin intermediul uh, noului mecanism de finanțare, pentru că și acesta trebuie să fie cunoscut, trebuie să se știe cum funcționează rotițele sale. Este foarte important să se uh, meargă pe căi noi și este foarte important ca și comisiile să ofere ajutor regiunilor. Regiuni despre care vorbim astăzi și despre care ne-a vorbit și doamna comisar în această dimineață, pentru că este foarte important să avem proiecte bune, proiecte de calitate. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Doamna Elizabeth Lukacevska. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții interesante. Ne arată cu adevărat cât de importante sunt inițiativele care pornesc de jos în sus. Și acest lucru reiese cât se poate de clar. Se observă care este nevoia de investiții și care sunt investițiile care sunt necesare, cum uh, sunt ele planificate. E bine, toate aceste lucruri trebuie analizate în detaliu. Zonele cele mai mici uh, trebuie analizat cum pot fi acestea susținute și promovate cel mai bine. Mulțumesc de asemenea pentru observațiile uh, celor care au intervenit și celor care au susținut prezentări, care au spus că inițiativele de jos în sus sunt foarte importante. Domnul Marshall a arătat cât se poate de clar că există efecte pozitive ale proiectelor precum S19, care sunt programe importante, programe de infrastructură, au fost menționate exemple din Polonia, de asemenea programe regionale din zona Voivodșa. Există multe lucruri care au fost făcute, însă doar a subliniat uh, frecvent că cele mai mari probleme se găsesc de partea implementării, uh, pentru că sunt investiții majore, însă lipsesc uh, fondurile corespunzătoare. De aceea mă bucur că domnul Marshall a spus că aceste probleme nu există aici. De aceea îmi doresc ca S19 să fie implementat cât mai rapid și de asemenea ca voievodatele că, prin care trece S19 să uh, fie dotate cu finanțarea corespunzătoare. Președintele, intervenție fără microfon. Danke, Herr Vorsitzender. Auch den Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și celor de la prezidiu uh, pentru prezentarea și analizele concrete de la fața locului, așa cum s-a întâmplat uh, în Voievodat, în Polonia de Est, Panin Simazolski și în direcția Mării Baltice și în contextul dezvoltării axelor de transport. Însă, întrebarea mea se referă mai degrabă la următorul lucru pentru toate cele 10 coridoare pe care le-am uh, stabilit în ultimul mandat, am uh, desemnat un coordonator care ține legătura cu uh, ministrii de resort, cu ministrii de transport, care stabilește condiții, criterii în domeniu, ține legătura cu statele respective. Nu știu dacă există același lucru și cu voivodatele din Polonia sau o se ține legătura numai cu guvernul polonez, Însă se face acest lucru pentru a se stabili anumite distanțe prioritare. Adică valoarea de transport a unei axe este atât de mare pe cât este și um, ocuparea sa per total. Aceasta este o premisă importantă pentru că trebuie să ne gândim, de exemplu, la coridorul care pornește de la Atena, de la Constanța și merge în direcția Mării Baltice. De asemenea, S9, vorbim și de coridorul care pleacă de la Marea Neagră sau cel de la uh, Marea Mediteraneană și merge spre nord. Și toate acestea trebuie coordonate. Acesta este un punct foarte important. Și pentru această Connecting Europe Facility avem un volum de investiții, dar acesta nu este numai la TRAN, am discutat deja despre acest lucru ci există 11 miliarde de euro din fondurile de coeziune. Și am spus că dorim ca aceste proiecte transfrontaliere să fie neapărat implementate. Și acum am ajuns la un volum de investiții de 24 de miliarde de euro. Doamna comisar Bulci ne-a mai asigurat o dată în această dimineață că uh, va exista un uh, efect de pârghie cu cele 300 de miliarde de, uh, din programul de investiții și ne-a spus că și domeniul nostru al transporturilor va fi alimentat de aici și bugetul pe care îl avem se va mări chiar. Aceasta este singura cale. A fost o afirmație importantă pe care a făcut-o doamna comisar, pentru că dacă dorim să ne dezvoltăm economic și să avem locuri de muncă și creștere, trebuie să avem și o infrastructură economică. Și trebuie investit în infrastructură, nu numai în zone industriale. Trebuie să uh, există o infrastructură și să existe conexiunea la piețe. Astăzi am discutat, eh, discutăm despre fonduri și Europa Centrală și de Est, dar avem aici o opțiune suplimentară de a investi în infrastructura de transport. Și acestea sunt fondurile structurale, federul de exemplu, care stau, eh, stau la dispoziție acelor țări din zonă. Și putem să observăm că cortina de fier timp de 25 de ani ne-a separat, iar eh, zonele, iar unul se găsesc uh, de această parte. Eu vin din uh, Germania de Est și știu cât de dificil a fost să dezvoltăm infrastructura. Însă această coaliție este foarte importantă. De aceea, întrebarea mea merge pe această direcție. Aveți contactul cu coordonatorii și cu miniștrii de resort din uh, guvernele fiecarei țări, astfel încât să se stabilească prioritățile și să se uh, lucreze cross-border, transfrontalier. Eh, Mulțumesc, Thomas Poreba. Okej, okay. ja przede wszystkim chcę podziękować panom za, za te bardzo ciekawe prezentacje i zapytać. Mulțumesc, aș dori și eu înainte de toate să mulțumesc și eu pentru această prezentare foarte interesantă și aș dori acum să să adresez o întrebare domnului Joltan Paina, de pildă. V-aș întreba cum vedeți dumneavoastră această posibilitate a unei legături comune uh, o coordonare cu strategia carpatică, despre care am vorbit ceva mai devreme. Cum considerați noastră că am putea proceda, pentru că ar putea chiar să fie coloana vertebrală a acestei uh, strategii? Ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu acest lucru? Și aș dori apoi să-l întrebe domnul Popov uh, cum vedeți dumneavoastră lucruri legate de mediul înconjurător, despre care ați vorbit ceva mai devreme. Uh, cum, care au fost efectele în legătură cu hotările Comisiei Europene ca urmare a priorităților de trafic din uh, Uniunea Europeană? Această chestiune legată de mediul înconjurător ați hotărât uh, ceva, haideți să ne exprimăm altfel, care a fost factorul hotărător în luarea acestei decizii și de asemenea S-a spus, s-au spus foarte multe referitor la aceste uh, situație a drumului S19 din regiunea transcarpatică. Aș dori să îi rog pe toți ca mai departe să duceți muncă de lămurire cu uh, guvernul uh, polon, pentru că, în mod evident, acolo avem de-a face cu o situație unde e nevoie de mobilizarea de resurse uh, în centrul Europei pentru o serie de investiții și acest lucru trebuie să fie făcut, uh, din câte înțeleg și reiese și din planul domnului uh, Juncker. Există diferite modalități în acest sens pot să vă spun că se pot folosi o serie de resurse și probabil că am putea foarte bine să vă rugăm și vă rog de altfel să încercați să aveți discuții cu reprezentanții ministerului. Mulțumesc, președintele, și am ajuns la mine. Eu sunt ultimul pe listă. În primul rând aș fi vrut și eu să Uh, mă, spun că mă miră faptul că ați vorbit numai de transportul rutier. De ce nu gândim un pic mai departe? Bun, putem extinde foarte bine rețeaua rutieră ca traficul să fie mai fluid pentru fluidizarea traficului, dar putem în egală măsură și să reducem acest tip de trafic și mă interesează foarte mult acest lucru, vă pot da un exemplu. Pot să vă spun că, de pildă, în momentul în care s-a renovat uh, o cale ferată, pot să vă spun că în loc de 500 de pasageri erau în uh, trenul, nu mai erau 500 de pasageri în tren, ci 23 de mii. Deci pot să vă spun că mulți dintre cei care foloseau infrastructura rutieră au început să meargă cu trenul. Așadar putem învăța foarte bine, a scăzut astfel emisia de gaze de, cu efect de seră și în egală măsură s-au redus și ambuteajele pe șosele. Deci ce să spun, uh, acest tip de uh, trafic, acest tip de circulație pe care ferată este mult mai eficientă și mult mai rapidă. Ce pot să vă spun că um, domnul Hans-Jochen Vogel, care era Oberbürgermeister, era uh, primar, um, prefect în um, München, spunea că mașina ne omoară ușorile și ceea ce se seamănă pe șosele se culege în trafic. Bun, ceea ce ne dorim nu este să reducem mobilitatea, din potrivă, însă ne interesează să vedem cum putem rezolva problema. Există mii și mii de exemple în întreaga lume unde traficul uh, auto creează mai multe probleme decât rezolvă. Bun. Și în ceea ce privește eficiența, eficiența în sens financiar, pot în egală măsură să vă dau exemplul autostrăzii A20 care a fost uh, construită ca să se lege cu, Europa, cu Germania de Est în mod rapid și n-au luat în calcul toți factorii. Practic, să știți că numai dacă numai simpla construire a, a infrastructurii nu e suficientă pentru a genera creștere economică, puteți avea ce infrastructură vreți, nu e suficient pentru a, a avea creștere economică, dar dacă stăm să ne uităm la ce ținte are UE și unde se duc banii de investiții, aici lucrurile stau cu totul altfel. Noi am făcut o analiză și a reieșit că 60% din bani se duc în infrastructură utilă și numai 20% se duc pe calea ferată și 0,7% se duc pe pistele de biciclete. Pot să vă spun însă că este e, extraordinar ce se întâmplă în Ungaria Ungaria. Ungaria este un exemplu și în ceea ce privește pistele de biciclete, au vreo 2 sau 3%, deci oricum peste media europeană și ei au luat-o în cealaltă direcție și firește că și acest lucru joacă un rol foarte important. Deci dacă investim în uh, infrastructură rutieră, ne mai mirăm că nu ne atingem țintele de mediu. Firește că ne dorim să asigurăm mobilitatea în Europa, să protejăm și mediul, de aceea încă o dată revin cu întrebarea mea, cum vedeți lucrurile și în Polonia, asta după ce toată lumea aici, toate fracțiunile din această comisie toată lumea vorbea de cei unu trei miliarde au refuzat să se transfere unu trei miliarde dinspre calea ferată către uh, șosele către infrastructura rutieră. deci cum faceți planificarea pentru uh, șinele de, de cale ferată și um, știți foarte bine că acolo, nu știu, viteza mea de 50 de km pe oră, nu vi se pare că e mai important să modernizați calea ferată decât să faceți un proiect uh, de cale ferată, un proiect de autostradă care, nu știu, are 700 km, din care ai făcut numai 50 și trebuie să stai vreo 30 de ani ca să termini autostrada. Ori acest gen de uh, relație, cred că ați înțeles și dumneavoastră și acum a venit rândul să răspundeți, vă rog. să mai úr. Azi gândulăm, hogy rövid volt az idő, és azért nem tudtam. Mulțumesc foarte mult. Cred că am avut uh, foarte puțin timp și nu am putut să abordez uh, tot ceea ce doream. De exemplu, în Ungaria, și calea ferată este, va fi dezvoltată în 2014-2020. Vom cheltui 5 miliarde pentru acest sector. Am uh, menționat mai multe regiuni și uh, Budapest Mișcolț, această legătură este foarte importantă și ea va fi dezvoltată ulterior. Avem uh, de asemenea și alte idei, Debrecen Nögyvaro și um, în legătura cu Oradea până în România. Toate acestea sunt uh, zone de transport transfrontalier pe care dorim să le dezvoltăm. De asemenea, transportul uh, preurban și în aceste zone dorim să dezvoltăm uh, transportul. Există și un studiu de fezabilitate finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și sperăm că totul va putea să fie finanțat astfel încât să dezvoltăm și să grupăm capacitățile corespunzătoare și transportul să fie dezvoltat. În intervalul 2014-2020 vom avea un centru intermodal la Debrecen, acesta va costa 100 de milioane de euro și dorim ca timpul să fie redus, timpul necesar pentru călătoriile din această regiune, atunci când se călătorește dintr-o localitate într-alta. Este foarte important să existe și centre administrative uh, care să fie ușor accesibile. Aici nu diferențiem neapărat între transportul rutier și cel feroviar. Uh, în ceea ce privește uh, domeniul nostru, zona noastră, considerăm că avem o rețea foarte bine dezvoltată de drumuri pentru biciclete și um, acesta este un obiectiv strategic. Ne aflăm într-o etapă uh, de dezvoltare în zona Carpaților și uh, dorim să dezvoltăm uh, toată rețeaua dinspre sudul Europei, spre Oradea, M64 trebuie de asemenea dezvoltată și Mișcolț Cașau și acesta este un punct transfrontalier important care trebuie modernizat. Toate acestea este o etapă foarte importantă. De asemenea, Slovacia, România, Ungaria și cred că până în 2020 vom face pași importanți pe această direcție. Mulțumesc! Sfachet panie przewodniczący! oczywiście rozpocznę odpowiedź od pańskiej kwestii. dați mi voie mai întâi să răspund la întrebările dumneavoastră. în acele șase minute pe care ni le ați acordat fiecăruia pentru a face o prezentare uh, e destul de greu să uh, poți să spui tot ce ai de spus în șase minute. asta necesită mult talent Bun, acum e ca și cu infrastructura. Nu trebuie să uităm de căile feroviare. Uh, am alocat 28% din resursele noastre pentru acestea și ne dorim să avem o repartizare echilibrată între uh, căile ferate pe de o parte și drumuri pe de altă parte. Vrem să conectăm regiunea noastră cu sudul Europei. Însă, după inundații, ni s-a părut că era, perioada cea, era uh, metoda cea mai bună uh, de a păstra această conectivitate cu restul Europei. Deci, diferitele forme de transport și posibilitățile oferite și de internet, care reprezintă o adevărată posibilitate de comunicare, putem spune că regiunea aceasta din uh, uh, estul Poloniei, în care există 25% din uh, populația Poloniei, ei bine, accesul la transport, conectivitate ar trebui să reprezinte o sursă de dezvoltare pentru noi și pentru întreaga Europa, pentru că ne aflăm la frontiera externă a Uniunii Europene și vecinii noștri așteaptă să vadă care este dezvoltarea noastră, să o monitorizeze. Deci, dacă e să ne referim la diferitele rute care există peste uh, în Europa, noi nu ar trebui să fim timizi, ci ar trebui să luăm exemplu și să permitem dezvoltarea acestor proiecte, măcar din motive de turism dacă nu din alte motive. Și asta reprezintă o prioritate pentru noi. Acum, dacă vă uitați la Republica Cehă, Republica Cehă poate să fie conectată cu alte infrastructuri. <clears throat> și aici nu discutăm despre o conectare verticală sau orizontală, ci vorbim despre o adevărată rețea de interconectare pentru diferite inițiative care au diferite surse de finanțare și deci aceste montaje financiare de finanțare sunt importante. Dar cu toate acestea, avem nevoie de ele pentru a putea finaliza bugetul și, așa cum spunea și doamna comisar, acestea sunt elemente foarte importante și reprezintă pentru noi un semnal pozitiv. Pentru că, în continuare, uh, negociem uh, contractele la nivel teritorial și suntem pe punctul de a încheia, de a finaliza bugetul pentru a găsi toate finanțările necesare de care avem nevoie. Deci noi susținem faptul că aceste regiuni solicită aceste finanțări. Ei au nevoie de ele pentru că e o metodă de a contracara excluziunea socială, excluziunea geografică a anumitor regiuni, acelea care sunt cel mai periferice și izolate. Și deci dezbaterea de astăzi este foarte importantă pentru că va contribui la dezvoltarea și lansarea acelor proiecte și cu siguranță vor duce la o dezvoltare ulterioară. Noi suntem gata să începem și suntem gata să implementăm proiectele noastre. Popov. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să răspund la întrebarea adresată de domnul Poreba către mine. Până în prezent, în ceea ce privește dimensiunea de mediu, putem spune că acestea sunt integrate în legislația la nivel național și la nivel uh, de achii european. Deci, programele operaționale au o dimensiune strategică și o evaluare strategică și, în consecință, avem și o evaluare a ă, impactului asupra mediului. Acum, problema aici este următoarea, și anume că guvernele naționale sunt cele care fac evaluarea de impact lucru care, evident, ne duce la, cu gândul la proceduri. Deci, spre exemplu, unul dintre elementele cheie pentru dezvoltarea transporturilor și felul în care se pot selecționa posibilități alternative, e bine, aici e un fel de nod gordian, pentru că trebuie să facem, să luăm o decizie, să asumăm o poziție. Noi am hotărât să construim această, eu știu, autostradă sau acest tronson de cale ferată. Și în momentul în care vorbim despre distrugerea mediului înconjurător, chiar și atunci când există un impact, un impact pe care Comisia Europeană îl evaluează și îl stabilește, e clar că totul vine cu mare întârziere. Și atunci nu știu dacă se mai poate organiza o relansare a dimensiunii de mediu și programul nu poate fi implementat în dimensiunea sa inițială, așa cum era el necesar. Acum, în ceea ce privește coridoarele TNT, e clar că aici problema este următoarea. Aceste coridoare sunt în mod excepțional uh, foarte scumpe și extinse, arată frumos pe o hartă, însă nu au beneficiat niciodată de o evaluare de impact asupra mediului, de o analiză și nu putem să știm care e și logica lor și pe ce logică au fost construite, de ce sunt atât de scumpe. Și asta aș spune eu că e un element uh, esențial pentru a putea răspunde la toate aceste întrebări. E vorba de alegeri pe care noi le facem zi de zi în momentul în care vrem să construim un sistem de transport. Deciziile luate astăzi pentru sistemele de transport vor afecta copiii noștri peste 20-30 de ani. De aceea, noi trebuie să fim deosebit de prudenți și înțelepți în momentul în care luăm astfel de decizii. Spre exemplu, coridorul numărul 4, coridorul transeuropean, care va conecta portul din Salonic prin Ungaria și mai departe, reprezintă un coridor utilizat în mod excepțional pentru marfă. În Bulgaria, deocamdată, noi avem o autostradă și o cale ferată. Uh, care nu sunt potrivite și care nu pot uh, uh, fi utilizate pentru transportul de marfă, pentru că sunt utilizate pentru transportul de pasageri. Și în țara noastră nu se înțelege această idee, și anume că uh, Uh, bicicleta ar putea fi un mijloc de transport. Uh, se consideră că de fapt e un fel de hobby în orașe și de aceea pistele cicliste sunt construite, însă nu există o adevărată rețea națională pentru a putea utiliza aceste piste ciclabile și nu avem mentalitatea necesară pentru a înțelege asta. Mulțumesc! Ja, vielen Dank! Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebările adresate și mai ales mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezentări. Uh, puteți să mai rămâneți uh, alături de noi pentru a asculta și următorul panel uh, cu ajutorul interpretării. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, dann kommen wir jetzt zum... Bun, trecem acum la cel de-al treilea modul care vorbește despre infrastructura de transport, importanța acesteia pentru dezvoltarea econom- socioeconomică și creșterea durabilă, precum și competitivitate. Oratorii noștri sunt Ianoș Vinci de la Federația Europeană a Pasagerilor, care va vorbi despre perspectiva pasagerilor privind conectivitatea în statele membre din Europa Centrală și de Est. Domnule Vințe, aveți cuvântul. First of all, I would like to uh, thank uh, to Înainte de toate, aș dori să mulțumesc domnului președinte și secretariatului Comisiei TRAN pentru această posibilitate. Intervine domnul președinte. Cam. Vă rog frumos, mențineți liniște în sală, fără de care nu ar fi foarte politicos față de invitatul nostru pentru a putea prezenta punctul de vedere al pasagerilor în ceea ce privește conectivitatea în uh, Europa Centrală și de Est, mai ales în ceea ce privește secțiunile transfrontaliere. Deci, Federația Europeană de Pasageri este o organizație europeană a tuturor organizațiilor de pasageri din Europa. Avem o reprezentare peste tot și încă din 2007 noi am menținut ziua internațională călătorilor fără frontiere și am menținut contactul între diferitele asociații la nivel de state membre. Noi am uh, constatat că de la aderarea statelor din Europa Centrală și de Est în, la zona Schengen, a devenit foarte ușor să traversezi frontierele, dacă e să călătorești cu mașina sau dacă, eu știu, ești cu bicicleta sau dacă chiar pe jos. Poți traversa frontiera cu ușurință. Și dacă folosești mijloace de transport în comun, ei bine, asta nu e chiar așa de simplu să traversezi frontiere între diferitele țări europene. Și vă voi demonstra că în multe cazuri există situații care chiar s-au înrăutățit. Acum, ce putem spune la nivel general? Criterii din punct de vedere al pasagerilor în momentul în care vorbim despre conectivitate avem aceleași cerințe pe care le-am avea în orice alte domenii de servicii. Serviciul acesta trebuie să fie atractiv, trebuie să fie la interval regulat, trebuie să aibă oarecare logică, deci să fie organizat în mod inteligent anumite puncte uh, la nivel de frontieră și n-ar trebui ca povara să fie mai mare pentru operatorii internaționali decât cei la nivel național și să existe o, și un nivel de integrare. Acum, realitatea, din păcate, e foarte diferită de această situație ideală. Legăturile transfrontaliere în regiunile din centrul și estul Europei, de fapt, au doar foarte puține servicii oferite. Uitați aici trei exemple din diferite regiuni și puteți vedea că există două, trei servicii de traversare a frontierelor și asta nu e foarte util pentru niciun fel de, de modalitate de transport transfrontalier. Apoi o altă problemă reprezintă prețul, prețul călătorilor transfrontaliere. Această hartă în principiu o cunoașteți, pentru că eu de fapt vin din aceeași regiune ca și domnul Paina. Și puteți vedea că dacă vreți să uh, călătoriți 30 de km în intern în Ungaria, vă costă câțiva euro. Și dacă aveți un statut, eu știu, de student sau puteți avea preț la jumătate, la, la jumătate, obține un bilet la jumătate de preț. Și dacă e să călătoriți spre România, ar fi chiar și mai ieftin. Dar, dacă vreți să, trans, să parcurgeți cei câțiva kilometri la frontieră, atunci există bilete care sunt disponibile, dar prețurile sunt de 10 ori mai mare, mai mari decât pentru niște tronsoane uh, realizate în intern, care ar fi mult mai lungi. Asta vă demonstrează că, de fapt, aceste legături sunt foarte dificile. Și asta nu se limitează doar la regiunea din care vin eu, ci, în mod asemănător, există astfel de discrepanțe cam peste tot în Europa. E foarte trist faptul că, în multe cazuri, uh, legăturile acestea, de fapt, s-au, uh, situația s-a înrăutățit de când aceste state au aderat la zona Schengen. Și, în mod comparativ, putem spune că sunt doar câteva exemple bune. Printre aceste exemple bune, aș vrea să evoc foarte pe scurt legătura care există între Austria și Ungaria și Austria și Slovacia, în zona Vienei. Pentru că Aici aș spune eu un exemplu foarte pozitiv, foarte bun, pentru că atât prețurile cât și uh, orarul acestor legături și integrarea acestor servicii, e bine, toate sunt la uh, un nivel foarte bun în această regiune. Și foarte pe scurt m-aș referi la tra- tra- traversarea frontierei între Slovenia și Ungaria. E o structură ce a fost finanțată în întregime de Uniunea Europeană. Evident, există întotdeauna loc și de mai bine. Însă, per total, putem spune că funcționează nu prea prost comparativ cu alte regiuni și alte puncte de traversare a frontierei. În concluzie, aș spune că serviciile acestea de ambele părți ale frontierei ar trebui să fie coordonate și prețurile în intern, deci felul în care acestea sunt subsidiate, ar trebui ca această metodă de uh, subsidiere a prețurilor să fie extinsă și pentru biletele internaționale, atunci când implică și o traversare a unei frontiere. Iar în cazul în care vorbim despre dezvoltarea infrastructurilor, e clar că uh, fondurile trebuie cheltuite nu doar pe infrastructuri, dar și pe servicii, pentru că fără servicii, uh, infrastructura nu servește la nimic. Poți să cheltui foarte mulți bani pe infrastructură, dar până la urmă, dacă nu ai servicii, sunt bani risipiți. Noi suntem de părere că, având în vedere că aceste țări sunt deosebit de importante, e clar că ar fi reprezenta un beneficiu imens pentru toată lumea să avem o astfel de interconectare. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și cu siguranță puteți consulta și raportul nostru pe site-ul internet. Tineste. Mulțumesc foarte mult. Următoarea oratoare este doamna Catherine Obst, director al Federației Europene a Porturilor Interne și ea va vorbi despre căile navigabile interne și influența acestora asupra dezvoltării socioeconomice, creșterii durabile și competitive competitivității. Aveți cuvântul. Thank you very much for inviting me to this hearing. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați invitat la această întrunire. Voi vorbi despre uh, porturile interne. Do I have to point anywhere in specifics for this too? No? Ah, yeah, okay. Um, uh, at the European Federation of Inland Ports, we bring together about Federația Europeană a Porturilor Interne, uh, noi uh, reunim cam 200 de astfel de porturi. Aceasta este o imagine a unui astfel de port tipic, ceea ce vedeți în spate și în mijloc. Puteți vedea conexiunile feroviare, de asemenea cele rutiere și în spate toate industriile care se regăsesc într-un port, pentru că ele depind de conexiunile de transport foarte bune. Porturile interne îndeplinesc mai multe roluri. Unul dintre cele mai importante este cel al unui hub multimodal în uh, rețeaua TNT. Se conectează lumea maritimă cu uh, modalitățile de transport uh, pe continent. De asemenea, se acționează pe uh, distanțe mai mici, pentru că multe orașe uh, caută acum, uh, din motive de logistică urbană, uh, conexiuni mai scurte și, de asemenea, uh, economia regională joacă un rol foarte important. Vorbim aici despre companii mai mari sau mai mici, Volkswagen sau BSF, care utilizează diferite modalități de transport, nu numai căile navigabile interne, dar, de exemplu, în portul Bruxellesului există una dintre cele mai mari uh, mori uh, pentru făină și uh, aici sunt aduse grânele și, de asemenea, transportate pe care calea feroviară atunci când produsele sunt gata. Am uh, subliniat acest slide și l-am uh, marcat cu roșu, pentru că porturile trebuie să poată îndeplini acest rol pentru a deservi economia din regiune. Este foarte important să existe conexiuni bune cu toate modalitățile de transport, nu numai cu uh, căile navigabile. Echipamentul, de asemenea, joacă un rol foarte important. Procedurile trebuie să fie gestionabile și, de asemenea, uh, planificarea utilizării uh, resurselor de pe continent. Suntem cu toții bucuroși să observăm că Comisia Europeană a început să uh, urmărească modul în care se dezvoltă lucrurile în această regiune a Dunării. Aceasta este conexiunea Rotterdam-Constanța de-a lungul Dunării. Acesta este, uh, de fapt, coloana vertebrală în uh, ceea ce privește transportul pe căi navigabile interne. Transportul pe Dunăre este în continuare scăzut în, ce, în comparație cu cel care se desfășoară pe Rin. Acesta este un slide pe care cei de la Progeaniu mi-au permis să îl folosesc prin amabilitatea lor. Arată care sunt profiturile uh, realizate de pe urma transportului pe Dunăre. Uh, patul uh, fluviului uh, suferă niște modificări rapide, de aceea uh, adâncimea este păstrată foarte dificil. Sunt multe țări uh, de-a lungul Dunării care nu au reușit să uh, netezească acest pat al fluviului așa cum s-au angajat să o facă. Iar atunci când nivelul de apă este scăzut, nu se poate ca barja să fie încărcată cu aceeași încărcătură care este utilizată în mod normal, ceea ce scade profitul. Dacă nivelul apei scade cu 2 metri, profitul uh, este unul mult mai mic. În cadrul strategiei europene pentru regiunea Dunării, Uh, s-a discutat despre un plan de mentenanță a căii navigabile uh, interne, a magistralei navigabile și dacă este să privim cifrele din spatele acestea, ei bine, uh, acestea pot fi ușor surprinzătoare. 85 de milioane de euro ar fi suficienți pentru a asigura o magistrală uh, cu o adâncime de 2,50 metri de-a lungul întregii Dunări. Sigur că ar mai fi nevoie de un cost operațional adițional suplimentar de 8 milioane de euro pentru mentenanță. Dacă este să comparăm cu costurile pentru infrastructură uh, pe care le angajăm în alte uh, sectoare, putem spune că uh, cheltuielile sunt foarte scăzute. Comisia Europeană s-a oferit să ofere sprijin necesar, finanțare pentru astfel de proiecte. Noi am uh, solicitat uh, miniștrilor să susțină un astfel de proiect. Mâine vom avea o întâlnire în, pe această temă și vom vedea uh, care este concluzia Consiliului, dacă va susține acest proiect și dacă se va angaja să îl ducă mai departe, astfel încât Dunărea să fie menținută la un nivel care să permită navigabilitatea pe parcursul întregului an. Cam atât, acesta este ultimul slide, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult și următorul orator este Laszlo Mozoci, președinte al Asociației Feroviare Maghiare, (Hungrail) și el ne va prezenta sectorul uh, logistic și perspectiva acestuia cu privire la infrastructura din statele membre ale Europei Centrale și de Est. Aveți cuvântul. Sorry. <laughs> Thank you, Mr. Chairman mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația la această audiere și pentru posibilitatea de a vorbi uh, aici, în fața dumneavoastră, despre problemele uh, de trafic marfa și posibilele soluții identificate. Uh, săptămâna trecută am organizat o conferință la Budapesta care a abordat problemele traficului feroviar din regiune. Am încercat să investigăm problemele și să vedem cum putem să le rezolvăm. Uh, acest sector este reglementat în mod corespunzător, trebuie ajustate însă prevederile și piața este deschisă pentru competiție. Putem însă să spunem că în zona centrală și de est, în această regiune, putem identifica și alte probleme care nu sunt relevante pentru toate cele 15 state membre. Ne-am concentrat asupra acestor probleme pe uh, imaginea principală a uh, prezentării mele puteți vedea o locomotivă. Ei bine, această locomotivă a fost uh, pozată la o, la un eveniment uh, organizat de asociația noastră. Evenimentul comemora cea de 25-a aniversare a picnicului paneuropean din uh, august uh, 1989. Pentru prima dată atunci, cortina de fier a fost deschisă uh, de la Șopron încolo. Domnul Olivier Onidi, director al DigiMove, ne-a transmis atunci un discurs un mesaj spunând este momentul de a folosi uh, calea ferată încercând să obținem o Europa unică. Aș fi foarte fericit dacă Ungaria și alte țări uh, din Europa Centrală și de Est ar juca un rol de pivot pentru a se obține acest obiectiv. Comisia Europeană ar fi foarte bucuroasă să coopereze cu dumneavoastră pentru a atinge acest obiectiv. Care sunt uh, provocările pe care le întâlnim, astfel încât să fim activi pe această uh, piață lucrăm cu o infrastructură care este bine dezvoltată. Aceste prime trei uh, provocări sunt foarte importante, mai ales în contextul unei competiții sănătoase. Aceasta ar trebui să fie misiunea companiilor de uh, trafic de marfă. Este foarte important uh, să existe calitate, costuri corespunzătoare, să se înțeleagă importanța uh, traficului feroviar și, de asemenea, să fie îndeplinite și uh, prevederile care sunt menționate în legislația europeană. Trebuie luate toate măsurile corespunzătoare, pentru că uh, numai în felul acesta pot fi îndeplinite obiectivele. Ce așteaptă clienții de la um, aceste întreprinderi feroviare? se așteaptă la un preț uh, bun, la calitate și la servicii adiționale oferite. Acestea sunt cele trei elemente cele mai importante. Serviciile însă aici sunt de multe ori de calitate scăzută, iar prețurile uh, în mod corespunzător uh, destul de mari. Este foarte important uh, să nu mai existe timp de așteptare, să eliminăm restricțiile și să îmbunătățim întreaga situație. Soluțiile ar fi uh, să existe niște coridoare corespunzătoare, să se îmbunătățească infrastructura, să existe noi uh, reguli și priorități în domeniu și, uh, de asemenea, o gestiune mai bună a transportului. Eficiența trebuie îmbunătățită și, de asemenea, și serviciile. Acesta este primul prilej uh, și uh, operatorii din domenii țin cont de acesta, pentru că armonizarea nevoilor consumatorilor reprezintă pentru noi o prioritate. Acestea sunt cele mai cei mai importanți pași de reglementare uh, care pot fi uh, realizați prin implementarea unor măsuri luate în acest domeniu o coordonare europeană puternică poate forța uh, statele membre și companiile feroviare să îmbunătățească situația în sector. Am menționat câteva dintre aceste obiective înainte. Infrastructura feroviară și operatorii din domeniu nu își coordonează activitatea în mod corespunzător și nici restricțiile nu sunt coordonate. Uh, de asemenea, informațiile sunt transmise numai cu dificultate. O infrastructură comună, o politică în acest domeniu ar contribui la îmbunătățirea situației. De asemenea, interoperabilitatea și alte standarde importante ar putea să ducă la o satisfacție mai mare în rândul clienților. Aici puteți să vedeți parametrii cei mai importanți ai coridorului care ar trebui să fie furnizați de operatorii rețelei. În anumite țări uh, lucrurile se întâmplă așa, însă în altele acesta reprezintă numai un vis liniile de conectare nu sunt întotdeauna ceea ce se dorește, există multe restricții și viteza nu este peste tot aceeași. Fondurile care sunt oferite de Uniunea Europeană ar trebui să fie cheltuiți mai inteligent, astfel încât strategiile să fie implementate în mod corespunzător. Pe acest slide se poate observa partea uh, de est din uh, coridoarele uh, europene. Dintre cele nouă coridoare, patru se găsesc în această regiune. Puteți observa că Turcia, care nu este stat membru, este un client foarte important uh, al operatorilor feroviari. Toată lumea dorește să facă afaceri bune cu Turcia. Și aceasta este realitatea în prezent. Din cauza problemelor pe care le-am subliniat mai înainte, realitatea nu uh, se arată la fel de competitivă în uh, zona aceasta. Există diferențe uh, există legături cu, între Italia, Grecia, Turcia și lucrurile merg bine. Ar trebui să fie eliminate însă toate barierele care există în prezent, astfel încât uh, transportul să se desfășoare mai bine, chiar și pe coridorul numărul 7. Transportatorii uh, au și posibilitatea, au posibilitatea să folosească și alte modalități de transport alternative, timpul, uh, din păcate, nu poate fi estimat dinainte, iar uh, totul rezultă în costuri mai mari. Lipsa unui schimb de informații între operatorii de infrastructură și coordonatori și cei care planifică resursele uh, duce la deficiențe în acest sector. Acestea sunt consecințele problemelor actuale. Nu sunt foarte multe, dar din păcate nu au fost rezolvate până acum. Aceasta este doar o așteptare. Se anulează trenuri pentru că de multe ori nu se poate prezice cu exactitate când ajunge un tren la destinație. Însă trebuie să rămânem optimiști, eu sunt optimist în ceea ce privește viitorul uh, căilor ferate. Cu o coordonare mai bună, aceste neajunsuri vor fi îndepărtate, iar instrumentele pe care le pune la dispoziție CEF sau fondurile din uh, fondul de coeziune uh, vor putea duce la realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus. Infrastructura ar putea să fie îmbunătățită. Din punctul meu de vedere, este foarte important să existe multe terminale intermodale, iar conexiunea feroviară între acestea joacă de asemenea un rol important. Vă mulțumesc pentru atenție. Dank. Președintele, mulțumesc. Acestea au fost prezentările în cadrul acestui panel și acum uh, vă dau dumneavoastră cuvântul. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea pentru prezentările interesante. Am o întrebare, uh, întrebare pentru doamna Obst cele 85 de milioane de euro care ar fi necesari pentru ca Dunărea, cu excepția distanței pe care ați menționat-o, să devină navigabilă. De unde vin acești 85 de milioane de euro? Aceasta este prima întrebare. Și a doua, dacă această distanță între Stravac și Fizofen, sau pornind de la acest model, mă întreb dacă este realist ca Dunărea așa cum se găsește ea în prezent, dacă, este, dacă ea ar putea să fie extinsă și dezvoltată, astfel încât să ajungă la amploarea transportului care este desfășurat în acest prezent pe RIN. Știți că există multe contradicții, cel puțin uh, și foarte multe obstacole în anumite state membre. Președintele, există și alte întrebări? Dacă nu, atunci mai am eu o întrebare. În primul rând, în ceea ce privește drepturile pasagerilor, Asociația uh, de Transport din estul Vienei este o asociație care acoperă trei țări, Austria, Ungaria și Slovacia, și uh, este o asociație transfrontalieră, iar prețul este același. Este un exemplu bun, dar din păcate nu se copiază. Există mereu discuții despre nivelul diferit de salarizare, însă mi se pare că acesta e un exemplu bun Practic, de ce se poate să existe un astfel de preț egal numai în regiunea Austria, Slovacia, Ungaria și nu și în alte regiuni? Asta ă, cu referire la noile state membre. În al doilea rând, tra- regimul transfrontalier. Pot să numesc multe exemple, dar uh, vreau să mă refer la Selfs Ash. Vorbim despre 8 km și uh, această destinație care era înainte separată de cortina de fier. Nu ar fi greu să se rezolve lucrurile în ceea ce privește prețul, uh, ticketingul, întreaga realizare. Nu se gândește decât până la graniță. Niciodată gândirea nu merge peste graniță. Întotdeauna trebuie să ne gândim uh, și să ducem acest fir până la următorul nod feroviar. Și uh, trebuie să ducem această gândire și să ne referim și la prețul biletului atunci când facem acest lucru. Când uh, a fost realizată noua conexiune cu Berlin-Ștetin, la început prețul era foarte mare. Polonezii nu puteau finanța așa ceva. Trenul era aproape gol. Iar apoi uh, Asociația uh, de Transportatori uh, de la Berlin a căzut de acord să scadă prețul biletului. Urma să coste doar 10 euro pentru toată lumea, iar uh, acest bilet era uh, valabil atât uh, în zona Ștetin cât și Berlin. De atunci trenurile sunt pline și iată că, având un preț mai mic, uh, Deutsche Bahn încasează mai mulți bani decât încasa atunci când prețul era mai mare, dar trenurile goale. Deci prețurile mari nu aduc niciun câștig dacă nu există și pasagerii. Și ultimul punct. Ați discutat despre Chopron. Sigur că ne amintim de uh, pa, picnicul paneuropean și de aniversarea uh, celor 25 de ani. Și există o conexiune prin Sopron, Zagreb, Ljubljana și mai departe. Aceasta ar fi o conexiune foarte simplu de realizat. Sigur că mai trebuie anumite distanțe să fie electrificate. Însă, coridorul Baltico-Adriatic este o prioritate europeană și uh, tunelul de la Uh, dimensiunea ecologică, uh, se ține cont de ea, dar și finanțele au aici un rol uh, important. Care este părerea dumneavoastră? Putem să începem cu uh, primul proiect și apoi să continuăm cu tunelul. Însă în acest moment nu se face nimic pe această direcție, deși s-ar putea pentru că s-ar putea uh, reduce timpul de uh, drum între Viena și uh, destinația următoare cu două ore. De ce nu se investește în această direcție? De ce nu se face nimic? Dacă nu mai există alte întrebări, atunci voi da uh, posibilitatea oratorilor să răspundă. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Uh, Herr Atok, Sie hatten zwei Fragen gestellt. Um, die eine Frage zu den Mulțumesc foarte mult. Am pus două întrebare. Prima este vorba de unde vine această sumă. Este vorba despre un studiu care a fost realizat în cadrul strategiei privind zona Dunării. Este o, o strategie pe care uh, a pus-o la punct secretariatul strategiei pentru spațiul Dunării și care vizează statele care sunt traversate de Dunăre și ei știu foarte bine cum s-au făcut aceste evaluări de costuri și care sunt dificultățile și neajunsurile acolo, deci statele membre au fost și ele clar uh, implicate și mai departe, în ceea ce privește master planul, din câte am înțeles, acest subiect urmează să fie discutat mâine în Consiliu și de aceea cred că cifrele ca atare or să fie luate. A doua întrebare era dacă putem compara Rinul cu Dunărea E cumva e nedrept față de Dunăre, pentru că nu e chiar corect să spui că Dunărea trebuie să fie ca Rinul sau invers, pentru că pe undeva Rinul are anumite uh, regiuni pe care le traversează, unde sunt anumite industrii care există acolo din considerente istorice, deci nu cred pur și simplu că trebuie să avem același lucru, facem același lucru și pentru Dunăre, însă Dunărea are propriul ei potențial și întrebarea nu este dacă putem sau nu putem să transformăm Dunărea în Rin și mai degrabă putem foarte bine să exploatăm din potențialul Dunării ceea ce se poate, pentru că de pildă zonele are un potențial foarte mare în ceea ce privește tot ceea ce ține de biomasă și uh, am putea să ne uităm la aceste lucruri, de pildă. Bitte? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră v-ați referit la linia de la Viena până la uh, Zagreb, Caprun și așa mai departe, până la Zagreb și ați spus că există în continuare linii de cale ferată care nu sunt încă electrificate și um, că există uh, de doar mai multe astfel de linii în uh, Ungaria. Ungaria a abordat o strategie, folosește o anumită strategie și anume că noi anumite trasee cu anumite linii de cale <laughs> ferată, de pile cea care asigură legătura între Viena și Graz. Mi s-a părut că e o întrebare foarte interesantă. Acum li linia între Gör și Schöpron și alte linii de care ferat au fost deja modernizate în Ungaria și pot să vă spun că aici se poate circula cu 160 de km pe oră și folosim sistemul MTS acest sistem ne permite, uh, a fost recent uh, uh, instalat și în ceea ce privește taxele de utilizare a um, liniilor de cale ferată, pot să spun că ele sunt foarte scăzute, pe de altă parte, în zona de vest sunt foarte ridicate. Deci noi încercăm ca în ceea ce privește transportul în direcția Zimering, ca acest trafic să mergem în această direcție și nu dinspre Zimering spre est, în ceea ce privește legătura de cale ferată între Graz și uh, granița maghiară, aici este nevoie de o convenție între cele două țări sau eventual am putea apela la resurse europene pentru aceste uh, tipuri de infrastructură. Mulțumesc și acum are cuvântul, vă rog, domnul Vince. Uh, I am in agreement uh, with uh, Mr. Kramer. Sunt de acord cu domnul Kramer referitor la exemplele bune din regiunea Vienei și din regiunea Berlinului și că acestea trebuie să fie preluate și poate că am putea găsi regiuni similare care poate nu sunt așa de perfect de performante. Dar cred că ceea ce șochează cel mai mult, dacă ne uităm la regiunea Viene ca atare, și la felul în care traversăm frontiera în dinspre Austria, spre Ungaria și Austria spre Slovacia, e clar că lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult în ultimii, ultimii ani și că sistemul e mai bun. Acum, în aceste regiuni, traversarea frontierei între Ungaria și Slovacia, cu legăturile aproape existente și cu uh, căile feroviare, clar că acestea treptat au fost închise în ultimii ani. Și deci nu e ca și cum regiunea respectivă n-ar avea potențial, pentru că în mod clar are, ci e mai degrabă că țările din Europa Centrală și de Est și oamenii de acolo, chiar și guvernele lor, nu au nu au mentalitatea aceea care să le permită să uh, considere transporturile publice Uh, și să le acorde importanța pe care acestea de fapt o au. Și asta a fost deja discutat astăzi. Și anume că multe persoane din aceste țări consideră că mijloacele de transport în comun sunt doar o opțiune secundară comparativ cu autoturism, autovehicul propriu și că pentru autoturism ar trebui să avem cât mai bune străzi și autostrăzi. Și singurele inițiative care există în acest sens sunt, spre exemplu, cele din cazul Vienei sau cele din cazul Berlinului. Astfel de exemple pot servi drept model pentru a îmbunătăți cu adevărat situația. De aceea eu sunt convins că în cazul în care nu există astfel de legături rapide cu țările din Europa Centrală și de Est, poate că aceste exemple ar putea fi preluate și uh, uh, reeditate. Cam atât deocamdată din partea mea, însă vreau să subliniez într-adevăr faptul că infrastructura este foarte scumpă și că infrastructura care există trebuie să fie utilizată noi avem infrastructuri transfrontaliere în Europa Centrală și de Est, poate nu așa de bună ca în țările din vest, dar poate că putem cheltui niște bani pentru a îmbunătăți infrastructura. Iar cea care există trebuie să fie utilizată la potențial maxim. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am auzit toate cele nouă prezentări și am avut parte de o dezbatere foarte însuflețită la care, pe care a urmărit-o și Comisia, motiv pentru care o să-i dau cuvântul doamnei Elene Pinto din partea Comisiei dacă vrea să adauge ceva. Acum, dacă bine am înțeles eu ce a spus dumneavoastră, aceste prețuri sunt cât se poate de mari, sunt la prețuri foarte mari astfel încât pe undeva, dacă există o, o legătură și nu este folosită, astfel încât să existe o anumită concurență, nu există o anumită concurență cu un tunel care riscă să fie gata vreo 20 de ani. Pentru că dacă așa se procedează, aș ruga acum Comisia să ne spună, vi se pare normal să se întâmple așa ceva ca practic să faci atât de scumpă o linie deja existentă, uh, deși ea nu este poate în totalitate electrificată, cum stau lucrurile cu acest mecanism de interconectare a Europei? cu legătură de calea ferată, pentru că știu că a existat o temă ca nu cumva uh, să fie, nu știu, probleme. Uh, aș v-aș întreba dacă așa stau lucrurile și după ce mă lămuriți cu acest lucru să dau cuvântul comis. Igen, én tanulmányoztam néhány ország Da. Da, uh, am studiat această problemă a politicii tarifare în mai multe țări în ceea ce privește uh, această chestiune și ce să vă spun, a reieșit o evidență și anume că anumite linii de cale ferată sunt uh, favorizate în sensul că acolo infrastructura este mai bine folosită, acolo tarifele sunt mai mici, nu știu dacă de pildă se folosesc rame noi de tren, eventual în acel caz pasagerii trebuie să plătească mai mulți bani Însă, uh, sigur, putem vorbi și despre concurență, dar, de pildă, dacă vorbim despre uh, Zimmering și vrem să folosim această linie de cale ferată, probabil că ar trebui să existe și prețuri mai mici. În orice caz, uh, acest lucru se ia în calcul în momentul în care, să zicem, se dorește să transporte ceva între Semcotar și Viena. Uh, vedem dacă există uh, dotare dacă există aceste locomotive. Există această posibilitate, într-adevăr, să se folosească și locomotive acționate electric și dacă sunt acționate electric, sunt și mai ieftine. Mulțumesc foarte mult, dar este cât se poate de interesant, pentru că tocmai ce a fost căzută taxa de drum pentru camioane, tocmai pentru că dobânzile sunt așa de mici, așa încât nu avem motive să mai fie atât de mare taxa de drum pentru că se um, lipseau câte 7,2 miliarde, ori la, e ceva arbitrar în ceea ce privește calea ferată și de aceea mi s-ar părea foarte interesant să vedem ce ne spune și Comisia. Doamna Pinto. Thank you very much for the invitation. I'm... Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu reprezint Direcția Generală MOVE și anume unitatea care se ocupă cu rețele și cu facilitatea conectarea Europei. Deci a fost o dezbatere foarte interesantă astăzi din partea dumneavoastră. Cred că am auzit foarte multe exemple despre felul în care interconectivitatea este deosebit de importantă și vedem că și lipsa de conectivitate reprezintă o problemă în țările din Europa Centrală și de Est situația mai proastă acolo decât în Europa de Vest <coughs> și de aceea aș dori să spun în acest context faptul că Comisia recunoaște că această problemă există și anume că conectarea transfrontalieră încă nu este la înălțime, că încă mai trebuie să construim infrastructură și, după cum ați uh, spus și dumneavoastră astăzi, există multe cazuri în care nu avem cooperare suficientă între diferitele state membre sau eventual e o problemă de voință politică din partea guvernelor. De aceea, noul instrument pentru rețelele TNT și mecanismul de conectare a Europei pe de altă parte reprezintă instrumente de implementare a acestor coridoare și acestea au fost evocate astăzi. În momentul în care vorbim despre facilitatea interconectarea Europei, eu cred că ar trebui să amintim faptul că secțiunile, tronsoanele acestea transfrontaliere sunt absolut prioritare. Ați vorbit despre diferitele coridoare principale și noi prevedem și niște chestiuni de interoperabilitate, aspecte votat. Acolo s-ar putea să existe anumite probleme care ar putea eventual să fie rezolvate prin finanțare, prin mecanismul de interconectare a Europei. Cifrele sunt importante, de asemenea, ați evocat cifrele din 2013 și v-ați referit și la problemele de finanțare, care în continuare arată că 50% din uh, finanțare va fi consacrată sectorului rutier. De aceea, încă o dată, acest mecanism a Europei trebuie să pună accentul pe calea ferată, dar și pe căi navigabile, de asemenea, așa cum s-a menționat. Și un alt aspect este interconectarea diferitelor modalități de transport evocate, și anume porturile interne eh, pot fi utilizate pentru căile navigabile interne, dar pot fi utilizate de asemenea și pentru a conecta diferite modalități de transport, autostrăzi sau cale ferată. Și s-a menționat de asemenea de în partea anumitor oratori faptul că nu trebuie să discutăm doar despre mecanismul interconectarea Europei în momentul în care vorbim despre acele tronsoane transfrontaliere în domeniul infrastructurilor, ci să le vedem într-un context. Acestea trebuie să se completeze. Și a, a, a fost un exemplu foarte clar cu Via Carpatica și cu regiunea din uh, Polonia, care în intern încearcă să completeze diferitele uh, modalități și posibilități. Asta e o idee foarte bună, o abordare foarte bună. Și acest lucru se poate face și la nivel european în momentul în care vorbim despre fondurile de coeziune și felul în care regiunile își asumă răspunderea. Și mai sunt și uh, fondurile interreg, de asemenea, care pot interveni și în acest sens există o cooperare între noi și regii. Apoi, Alte aspecte au fost evocate și anume întrebarea câte regiuni pot fi implicate în această muncă în coridoarele TNT. Și aici aș dori încă o dată să revenim asupra acestui uh, subiect și în forumul consacrat acestor coridoare, regiunile au fost cooptate, au fost uh, uh, implicate și am încercat să transmitem acest mesaj, același mesaj pe care îl repetăm încă o dată și acum care sunt proiectele pe care dumneavoastră le considerați a fi necesare și care ar putea obține finanțare de la mecanismul de interconectare a Europei și care ar merita să fie examinate îndeaproape uh, și care sunt cele care ar fi mai degrabă în contextul fondurilor structurale. Încă o dată, e nevoie de o cooperare foarte strânsă între statele membre, o cooperare foarte strânsă între regiuni și asta e un lucru pe care noi am vrea într-adevăr să-l uh, încurajăm prin instaurarea acestor coridoare și prin instrumentele aferente. Apoi, uh, au fost evocate și câteva cazuri foarte de succes, evident. Acestea există și trebuie să vedem care sunt acordurile în vigoare între statele membre. Uh, la nivel bilateral, pentru că acestea sunt cele care se pot gândi cum anume pot fi fructificate toate aceste posibilități și posibilități de finanțare de asemenea. Și deci acest lucru este deosebit de important și suntem gata să sprijinim din partea Comisiei astfel de inițiative și astfel de coridoare. Și așa cum s-a spus încă de la bun început, uh, mai există și nivelul de acces la, uh, ale țărilor baltice. Și proiectul Baltica, de asemenea, este deosebit de important. În sfârșit, acesta a fost demarat și e clar că reprezintă o inițiativă emblematică. Și în concluzie, aș dori să spun că Există multe informații pe care le pot prelua și transmite mai departe către comisie din discuțiile noastre de astăzi. E clar că ne așteaptă multe provocări, însă putem spune că avem cadrul necesar uh, pentru a face față acestor provocări și acest cadru trebuie să fie implementat și pentru a fi implementat e nevoie de o cooperare a tuturor, așa cum s-a subliniat de mai multe ori astăzi. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Pinto. Mulțumesc foarte mult, doamna Pinto, din partea Comisiei. Mulțumim pentru aceste observații de final. Încă o dată vă mulțumesc tuturor participanților și doresc să mulțumesc în deosebi participanților la prezidiu. Este ultima noastră ședință pe anul acesta, de aceea astăzi avem și așa o, un pahar de Crăciun, însă trebuie să-mi iau răbdare de la două persoane ca care nu se mai întorc la anul. Christina Radcliffe este între aceia și care merge în concediu de maternitate nu merge în concediu de maternitate, ci din potrivă merge la un nou departament, în orice caz rămâne în legătură cu noi, așadar cumva rămâne în legătură, de aceea noi dorim să-i urăm toate cele bune pe viitor. Numai bine tuturor pe viitor și încă o dată mulțumim foarte mult pentru cooperare și mulțumim pentru sprijinul acordat comisiei noastre. Și a doua persoană care ne va părăsi este vecinul meu de aici, Mihail Wojciechowski. Dumnealui părăsește și el domeniul transporturilor și merge la Comisia Agri și lui Mihail Wojciechowski. Mulțumim foarte mult pentru cooperare, mulțumim pentru tot sprijinul acordat Comisiei noastre. Multă baftă și cu mult curaj în Comisia Agri. Și cu asta considerăm că ultima ședință pe anul 2014 s-a încheiat. Numai bine, sărbători fericite și la mulți ani, să aveți sărbători fericite și să începeți nouă an cu bine.